So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Plätze einzunehmen. Wir haben noch Dragi colegi, aș vrea să vă rog să luați loc. Să trecem la agenda de azi dimineață. Avem ultima ședință a comisiei noastre din această perioadă legislativă a Parlamentului. Aș vrea să Vă spun că avem o modificare pe ordinea de zi. La punctul 11 vreau să discutăm despre raportul Pavel Poc și la 13 despre Kyoto 2 uh, implementări uh, tehnice. Sunt două rapoarte foarte importante la care am ajuns la un acord în ultima secundă. Deci am putea să mai uh, discutăm în final despre ele. Dacă nimeni nu are nimic împotriva, aș propune să le discutăm la început. Uh, apoi mai vreau să fac două anunțuri în legătură cu interpretarea. Avem toate limbile la dispoziție, în afară de estonă și malteză. Al doilea, a doua informare, am avut triloguri. La Kyoto 2, de exemplu, implementarea tehnică pe 17.03 s-a terminat acest trilog și s-a ajuns la un acord cu președinția Elena. Mi se pare important să facem uh, să notăm acest lucru. E bine pentru că avem și în 2015 conferința de la Kyoto și este bine să putem avea un mandat puternic. Acum la punctul 4 avem procesele verbale din 30 ianuarie, 17 februarie, 20 februarie și 6 și 10 martie de aprobat. Acestea sunt prezentate membrilor, dacă există com- comunicări, dacă există obiecții sau completări din partea dumneavoastră, nu este cazul, văd. Așa că se adoptă aceste procese verbale. Și ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și mă bucur foarte mult să primim o vizită din partea cuiva de la Copenhaga, adică Hans Breunings, care este directorul executiv al Agenției Europene de Mediu, cu care avem la punctul 5 un schimb de opinii și anume despre programul de lucru al agenției pe care ni-l va prezenta domnul Brunings. Uh, vreau să vă recomand uh, să rămânem mereu în contact foarte strâns cu colegii de la Agenția de Mediu, mediu pentru că ei știu foarte bine care este munca noastră de zi cu zi și reciproc. În ultimii doi ani și jumătate chiar mi-am propus să avem întâlniri regulate aici în Parlament cu reprezentanții agențiilor, la fiecare jumătate de an avem o întâlnire cu agențiile care sunt independente, nu este vorba de un braț al comisiei, ci sunt agenții independente și cred că în prezența acestor agenții putem spune că ne bucurăm de adevărate bijuterii în domeniul în care activăm noi. Nu vreau să mai prelungesc acum prea mult introducerea și vreau să-i dau cuvântul domnului Hans Breunings pentru ca să vedem ce se întâmplă și ce se va întâmpla și între 2014 și 2018, o perioadă care corespunde cu noul Parlament care va fi ales în curând. Te rog, Hans, mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați acordat-o și mulțumesc și pentru gentila introducere pe care ați făcut-o. Este o mare plăcere să vă pot prezenta programul nostru pentru următorii 5 ani. Având în vedere că ultima dată când ne-am întâlnit eram în perioadă de recrutare eu, este o mare plăcere pentru mine să fiu acum în această funcție în fața dumneavoastră. Vreau să prezint planul nostru de 5 ani de activitate viitoare, care a fost prezentat de către Comitetul Director în fața instituțiilor din Bruxelles, care reprezintă și țările membre și care includ însă și reprezentanți care reprezintă inputul din partea Parlamentului European. Acest document pe care îl voi prezenta este în a treia lună de implementare acum, și aș vrea să spun că una din, unul din principalele elemente ale acestui plan este faptul că am încercat să îl adoptăm pe cât se poate cu, la opțiunile politice pe care le avem uh, din partea instituțiilor de la Bruxelles, pentru că este absolut important pentru activitatea noastră. Încercăm însă să ținem cont și de agenda pe termen lung, care este întotdeauna fundalul politicilor europene, atât în ceea ce privește mediul, cât și politicile climatice. Este așadar un echilibru între implementarea politicilor și perspectivele pe termen lung, pe care le regăsim de obicei în opțiunile politice de la Bruxelles, pe care încercăm să le susținem facem prin intermediul activității noastre de la Copenhaga. Vreau să vă amintesc mai întâi uh, scurt de misiunea noastră, care nu s-a schimbat pentru următorii cinci ani. Misiunea noastră este așadar uh, țintită să, obțin, să ofere informații agenților care creează politicile în domeniul mediului uh, cât se poate de la timp și cât se poate de relevante aceste informații. De ce vrem să facem acest lucru? Pentru că vrem să contribuim la îmbunătățiri considerabile și concrete în mediul uh, european și să susținem și uh, dezvoltarea durabilă. Cele, programul nostru de 5 ani a fost încadrat mai ales în funcție de ceea ce numim noi cadrul de dezvoltare al politicilor pe aceste teme. Și ne-am implicat în politicile tematice, care sunt uh, și ele ancorate în achiul comunitar și vom continua să monitorizăm și să raportăm despre stadiul uh, mediului în mai multe feluri uh, pe care le avem la dispoziție. Pe lângă aceasta vom avea și agenda 2020 a Europei pe care o luăm foarte în serios care evoluează către o agendă 2030 în momentul de față. Aceasta este mai uh, amplă decât o agendă de mediu și de schimbări climatice. Aceasta înseamnă că încercăm, într-o perspectivă cât mai largă, să contribuim la această agendă din perspectiva mediului și a schimbărilor climatice. Însă considerăm în același timp și că este o inovație foarte importantă în crearea de politici europene și anume faptul că sunt incluse și viziuni pentru 2050 în astfel de documente esențiale pentru politici. Încercăm să capturăm aceste trei elemente de societate care să nu aibă emisii multe de carbon, care să fie rezistentă la impacturile, impacturile negative și care să folosească eficient resursele. Aceste trei elemente credem noi că pot fi considerate ca un cadru, un triunghi pentru perspectivele pe care le elaborăm. Scopurile principale pe care le-am introdus în programul nostru de 5 ani sunt în primul rând să fim uh, sursa primă de materie de informații brute la nivel european în legătură cu politicile europene și politicile naționale, atât pentru nivelul național cât și pentru cel european. Deci uh, ne concentrăm pe implementare și pe, și pe chestiuni concrete. Vrem în același timp să fim un centru de cunoștință pentru cei care au, participă la susținerea obiectivelor și provocărilor de tranziție în momentul de față. Se menționează deja de mai multe ori în documentul nostru că este, avem o problemă de cunoștințe, de lacune de cunoștințe și de aceea noi ne concentrăm concentrăm așadar pe această parte de cunoștințe și transmiterea cunoștințelor în care dorim să jucăm un rol esențial pentru oferirea acestor cunoștințe. Vrem de asemenea să fim o organizație pilot la nivelul Uniunii Europene pentru a putea crea capacități Vrem să facem acest lucru mai ales prin intermediul netului, rețelei noastre pe care le avem cu statele membre, care este esențial pentru funcționarea noastră bună. Această abordare în care ținem cont de stadiul mediului și încercăm să combinăm acesta cu agenda noastră ambițioasă pe termen lung, merge mână-mână cu evaluările noastre jalon pe care le-am făcut din 1995. E vorba de evaluarea stadiului uh, mediului, încercând să definim problemele și să definim, bineînțeles, și soluțiile și răspunsurile la aceste probleme. În 2015, după cum știți, vom finaliza activitatea noastră în acest sens și vom putea să fim gata de o nouă structură, pentru o nouă structură instituțională aici la Bruxelles, pentru că vrem să oferim în continuare un input important și cunoștințe importante uh, la care uh, prioritățile sunt stabilite clar și agenda ține cont de aceste informații de la noi, astfel încât uh, agenda noastră pentru 2015 să poată să intre în interacțiune clară cu statele membre, cu dumneavoastră în Parlamentul European și cu celelalte instituții la Bruxelles, în care să folosim tot ceea ce am uh, aflat în ultimii ani. De asemenea, pentru 2015 mai avem și un element vizionar care merge mână-mână cu agenda de tranziție de care vă vorbeam înainte titlul uh, uh, planului nostru se referă de asemenea și la uh, limitele cu care ne confruntăm și noi luăm aceste limite foarte în serios în cadrul celui de-al șaptelea plan de acțiune. Încercăm să ne adaptăm provocărilor secolului 21. Am analizat sistemul energetic, alimentar și uh, de mobilitate, care sunt cele trei sisteme tehnice esențiale care vor avea un impact asupra mediului înconjurător și asupra climei în general evoluțiile pe care le vedem în aceste trei domenii uh, țin cont de agenda de creștere ecologică și va trebui să se țină cont de evoluția ecosistemelor și a impactul acestor domenii pe ecosisteme. Cred că aceste limite sunt foarte importante și vom lucra asupra lor în următoarea perioadă de 5 ani. Încercăm să ne concentrăm pe două decenii de investiții. Vă amintiți poate că în martie 2013 am uh, fost uh, evaluați și noi independent și concluzia raportului acesta a fost că Agenția Europeană de Mediu este în continuare cea mai eficientă și cea mai bună eh, agenție în măsură să ofere informații pertinente despre mediu și sperăm ca și peste 5 ani să avem aceeași evaluare, evaluare pozitivă, să ne bucurăm așadar de aceeași evaluare. Ne-am concentrat programele pe 5, 4 domenii strategice și vreau să defalc, defalchez puțin aceste um, arii de activitate. Importanța de a crea un cadru în aceste domenii strategice este foarte clară, în sensul că noi vrem să aducem o contribuție în toate ciclurile politicilor. Nu vrem să evaluăm sau să monitorizăm și să raportăm numai un aspect de ecologie în momentul în care politicile au fost implementate. Noi credem că în următoarea perioadă vom putea să contribuim la identificarea chestiunilor de actualitate care au fost menționate deja și în cel de-a șaptelea plan de acțiune și vor fi esențiale de asemenea și pentru agenda pe termen lung, dar încercăm și să identificăm măsurile politice care sunt uh, pertinente și evoluțiile politicilor existente la care putem beneficia de informațiile pe care le punem noi la dispoziție pentru agențiile și agenții care se ocupă de punerea în aplicare a acestor politici. În primul rând, uh, îmbunătățirea strategică a implementării politicilor, încercăm să îmbunătățim accesul la conținut și să se pentru ca să se folosească mai bine informația existentă la nivel european despre mediu. Încercăm să adăugăm așadar informații mereu la pachetul de informații pe care le oferim, ceea ce înseamnă în același timp și să avem o calitate mai bună a informațiilor, care să fie și sistematizate mai bine și care să îmbunătățească accesibilitatea uh, prin intermediul unor interfațe IT și, uh, și TIC și alte forme de comunicare. Vom încerca să facem acest lucru pe marginea unui cadru deja existent, dar și pe anumite domenii care sunt noi acum. Vom încerca să raportăm uh, în mod periodic, așa cum am făcut-o până acum, și să facem acest lucru într-o manieră de calitate pe teme de mediu. Cele nouă teme care vor fi o prioritate în următoarea perioadă de 5 ani uh, merg mână-mână cu prioritățile din cel de-al șaptelea uh, plan de acțiune. Vom discuta despre poluarea aerului și despre poluarea industrială. Am uh, format un nou grup care să se concentreze în agenție pe așa numitul mix energetic și mix climatic pentru ca să ne adaptăm la provocările de azi. Managementul apei, um, și politicile de coastă, politicile maritime, politicile de diversitate, de exemplu politicile forestiere, folosirea solului și a, exploatarea bună a pământului, unde putem să spunem că există o prioritate suplimentară în aceste, pe această agendă și în agenda politică europeană. Apoi ne concentrăm și pe resursele uh, care nu trebuie risipite, încercăm să subliniem faptul că resursele materiale sunt uh, probabil uh, viitorul agendei pentru resursele naturale mai mult decât colectarea de deșeuri și uh, reciclarea acestora într-o manieră decentă. Ceea ce încercăm să facem până în 2018 este să folosim concluziile activității noastre și să încercăm să facem, să avem un impact și asupra acordurilor luate în comitologie. Încercăm să facem evaluări, uh, briefing-uri, workshop-uri și alte forme de comunicare în care să putem transmite concluziile noastre. Un al doilea domeniu strategic este important și pentru a evalua provocările sistemice. În ultimii 15 ani am lucrat la îmbunătățirea evaluărilor integrate pentru a putea susține politicile orizontale. Deci nu facem acest lucru numai pentru că nivelul sistemic este de mare interes, ci pentru că considerăm că aceasta face parte dintr-o agendă politică care a dat rezultate concrete până acum în ceea ce privește coerența politicilor. Încercăm să oferim o analiză coerentă și pentru activitatea pe care am depus în ultimii 15 ani, vom continua această monitorizare la nivel sistemic și vrem să oferim uh, cunoștințe și analize sistemice pentru a ajuta procesele de tranziție. Dacă ne uităm la ceea ce se vehiculează când se vorbește despre tranziție de multe ori, ideea este că dacă ai politicile corecte în timp uh, util, atunci uh, voi, vei trece probabil de la un stadiu de um, nesustenabil la unul sustenabil. Acesta este scenariul cel mai favorabil. Trebuie evitate însă posibilitățile negative din acest scenariu și pentru aceasta este nevoie de analize și cunoștințe suplimentare. Sigur că ar putea să mai existe și alte posibilități, de exemplu, cheltuirea de foarte multe fonduri în Europa, uh, implicându-ne, de fapt, în sisteme care se îndepărtează de dorințele noastre de azi în ceea ce privește mobilitatea, energia și sistemul alimentar și apoi în 2020-2030 să ne bucurăm că putem atingem obiectivele pe care le-am stabilit, dar, de fapt, blocându-ne într-un sistem actual sau deschizând uh, fără să deschidem calea către alte sisteme care sunt durabile. Deci trebuie să ținem cont de aceste două componente, trebuie să facem distinția între acele politici care duc undeva și cele care sunt nu sunt sustenabile. Vrem să evităm uh, o trecere de la o opțiune la alta sau de la o politică la alta în Europa, uh, încercând să schimbăm uh, politicile, deci ajungând la concluzia că o politică n-a funcționat, încercăm să optimizăm politicile încă de la început. Aceasta necesită însă o bază de cunoștințe foarte bună de la început. Trebuie să evităm așadar o risipire a noastră pe mai multe domenii. Evaluarea provocărilor sistemice, un domeniu pe care vrem să-l abordăm în felul următor. Ne vom uita la economia eficientă a resurselor și economia mediului, care este legată foarte strâns de economia ecologică și de creșterea ecologică și agenda aferentă. Vom încerca să lucrăm mână-mână cu Eurostat, cu OECD și cu alte instituții pertinente pe această agendă. Vom uh, continua și munca noastră în ceea ce privește sănătatea umană, bunăstarea animalelor, vom lucra pe substanțe chimice și impactul lor asupra sănătății umane și vom conlucra cu cu așa numitul Joint Research Council și uh, știm că Europa își abordează politicile și mm, mediul de afaceri dintr-o perspectivă amplă, deci e nevoie de o abordare globală în momentul în care vorbim de tranziții la nivel uh, european. Toate acestea apoi se vor folosi uh, pentru a stabili politicile pentru 2015 și 2020. Când uh, vom programa și perioada până în 2018, vom juca un rol important în monitorizarea celui de-a șaptelea plan de acțiune. Deci în 2017, în 2016, de asemenea, vom contribui la această evaluare. Care sunt uh, până acum uh, rezultatele pozitive? Putem să evaluăm, am evaluat foarte bine planul de acțiune până acum, suntem în calendar în momentul de față și împreună cu Comitetul de Gestiune și cu statele membre am stabilit un plan pe care îl respectăm. Vom uh, face și rapoarte care vor conține indicatori și vom lucra pe, la așa numita S, platformă online SOE, care va conține informații actualizate permanent despre stadiul mediului în Europa și cu date foarte Um, de actualitate întotdeauna. Vom contribui așadar la acest proces de evaluare a celui de-al șaptelea plan de acțiune. Domeniul de strategic 3 este folosirea cunoștințelor pe care le punem la dispoziție. Vrem să fim uh, inform, acea platformă de informații care să fie întotdeauna actuală. Încercăm în calitate de agenție să avem încrederea de a oferi această informație, pentru că avem o expertiză de 20 de ani în domeniul mediului și rețele pe care ne bazăm. Cred că nu există nicio instituție în lume care să aibă aceeași expertiză. Avem cea mai solidă rețea pe care ne bazăm. Dar trebuie să fim în același timp și modești și să știm că mai avem multe de făcut. Nu vrem să facem acest lucru în izolare, ci vrem să facem acest lucru în cooperare cu alte foruri. Cum trebuie să abordăm această provocare? Vom, ne vom baza pe rețeaua pe care o avem, dar vom lucra și cu vecinii noștri care participă la planurile de acțiune. Vom uh, lucra cu vecinii din Est și Sud, cu alte rețele care se ocupă de mediu. Vom uh, lucra de asemenea pe sistemele tehnice care să ne permită să ne dezvoltăm capacitățile tehnologice pentru punerea în comună a cunoștințelor. Avem o colaborare foarte bună și cu cele șase țări din Balcanii de Vest. Comunicarea este esențială în acest domeniu. Nu ne uităm la comunicare ca și când ar fi o chestiune care ține doar de departamentul nostru de PR, ci este o componentă esențială în colaborarea cu partenerii noștri. Iar managementul de calitate și managementul informațional sunt de asemenea esențiale. Este important să știm că în momentul de față, de exemplu, lucrăm la un nou acord de delegare cu Digi Enterprise pe serviciile Copernicus, la care vom lucra uh, împreună cu serviciile de mediu pe următoarei ani. Toate aceste proiecte sunt legate de procesul nostru care se numește EI EIONET și uh, încercăm să ne acum, să acumulăm informații din mai multe surse. Vedeți că există o legătură clară și cu orizontul 2020, procesul de cercetare în care avem relații foarte bune cu uh, cercetarea, dezvoltarea, cu RTD-ul, în care vom putea să uh, ne îmbunătățim și proiectele de cercetare în perioada următoare. Aceasta ne va permite să folosim date mai, mai pertinente pentru a formula indicatori mai buni cu care vom face evaluări mai de calitate, pentru că vom avea nevoie pentru cel de-al șaptelea plan de acțiune de aceste componente în Europa. În ceea ce privește co-crearea de, co- de cunoștințe și punerea în comun a cunoștințelor, vrem să ne îmbunătățim rețeaua IONET, și să avem uh, și indicatori pentru a putea măsura participarea activă la IONET. Apoi vrem să punem la dispoziție um, online informațiile agenției noastre și produsele și serviciile noastre și vrem să avem și indicatori despre eforturile noastre de comunicare în general. Un alt domeniu strategic important, uh, care este poate mai puțin încântător pentru cei din afară, uh, dar este vorba de managementul uh, agenției noastre, deci un domeniu strategic de gestiune, unde scopul nostru este clar, dorim excelență în punerea în aplicare a programelor. Aceasta înseamnă că ne concentrăm foarte mult pe guvernanță și gestiune și, bineînțeles, pe administrație. Încercând să respectăm toate regulile care sunt necesare pentru o agenție ca noi. Vrem să avem un program de lucru clar și să avem un rezultat pozitiv la evaluarea noastră de peste 5 ani din 2018, după cum am spus. În concluzie, cred că ambiția noastră este să ne conectăm în activitatea noastră cele trei dimensiuni temporale pe care le-am explicat la început. Vom încerca să monitorizăm în continuu achiul comunitar într-o manieră solidă. Vrem să ne conectăm mai bine cu agenda 2020-2030 și cu agenda 2050. Aceasta va necesita inovare și creare de cunoștințe. Încercăm să lansăm procese interne și să facem o legătură cu alți actori pentru a putea reuși ne dăm seama că Europa este parte dintr-o lume într-o schimbare rapidă și trebuie să ținem cont în analizele pe care facem de aceste schimbări totale și permanente și în rețelele pe care le creăm la fel. Suntem conștienți că intrăm într-o perioadă de restriște bugetară și de personal, ceea ce înseamnă că va trebui să ne punem din nou accentul pe activitățile principale ale agenției noastre, care să se reflecte foarte puternic în programul nostru de lucru pentru 5 ani următori, pe care de altfel îl puteți și prelua la intrarea în această sală, l-am pus la dispoziție. Există două abordări în legătură cu reducerile de personal și de, um, de fonduri. Una este să stai uh, în colț și să plângi și alta este să încerci să îți remodulezi ambițiile. Oricum, noi am încercat să alegem a doua variantă, noi am încercat să producem un document împreună cu uh, bordul nostru administrativ, care să fie vizionar, care să fie un proiect pozitiv și care să ne menținem motivați în calitate de agenție, pentru ca să putem folosi cunoștințele și să participăm la scena aceasta politică care este extrem de importantă și în mișcare permanentă. Bineînțeles că sunt disponibil pentru orice comentarii și întrebări în legătură cu ceea ce am prezentat și vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a vă prezenta aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc! Hans uh, Broenings pentru această prezentare. Am mai multe lume pe ordinea de zi, deci pe lista de vorbitori, îmi cer scuze. Înainte să trecem prin lista de vorbitori, aș vrea să dau cuvântul persoanei noastre de contact, care ai vrea să mulțumesc pentru că este ultima reuniune a Comisiei pentru activitatea pe care a depus-o pentru că a fost persoana noastră de contact cu agenția, a făcut acest lucru foarte bun. Domnul Gerbrand, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Este, a fost un adevărat privilegiu pentru mine în ultimii ani să lucrez cu agenția, pentru că aceasta mi-a permis să avem relații foarte apropiate și să utilizez mm, cunoștințele agenției într-un fel care să fie folositor și altora. Am câteva întrebări și comentarii de făcut. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Brownings pentru prezentarea programului anual de lucru pe care tocmai a făcut-o. O primă întrebare se referă la bugetul dumneavoastră. Dumneavoastră ați menționat în concluziile finale că există constrângeri bugetare pe anii următori și cred că, în general, orice instituție guvernamentală E bine să treacă din când în când uh, prin astfel de constrângeri bugetare, deci să se analizeze bugetul cu mai multă atenție, dar credeți că există anumite domenii de activitate pentru care în următorii ani să nu aveți fonduri suficiente pentru a vă îndeplini, îndeplini sarcinile care v-au fost date de către brațul legislativ? Aceasta este o primă întrebare. Aveți senzația că bugetul pe anii viitori este suficient pentru sarcinile uh, Uh, nenumărate pe care le aveți sau nu. Un al doilea comentariu sau întrebare pe care o am și poate chiar și sugestie către comisia noastră este următoarea. Cum putem utiliza mai bine expertiza agenției dumneavoastră și întreaga rețea care o însoțește atunci când vorbim de cercetare și dezvoltare în Uniunea Europeană, se spune deseori că avem foarte multe cunoștințe, mult know-how pe care îl dezvoltăm, dar de cele mai multe ori problema este că nu este utilizat foarte bine la nivelul uh, companiilor, deși știm că există cunoștințe importante. Și am senzația că același lucru se întâmplă și aici, și chiar în cadrul Parlamentului. Eu, în calitate de raportor, am organizat un seminar de o zi întreagă în ceea ce privește biodiversitatea și eficiența resurselor. Am discutat pe această temă, a fost o întâlnire foarte utilă și cred că și ceilalți colegi au considerat același lucru. De aceea, întrebarea mea pentru dumneavoastră, dar și către secretariatul ENVI, este următoarea. Cum putem utiliza mai bine cunoștințele de care dispunem în cadrul agenției de la Copenhaga? Pentru că cred că am putea profita mai mult de pe urma lor. Poate ne-am putea întâlni într-o zi să încercăm să ne organizăm mai bine în acest sens. Pentru a utiliza mai bine aceste cunoștințe, Iată, aceasta este o întrebare care are legătură și cu Comisia Europeană, pentru că dumneavoastră aveți uh, o relație foarte bună cu DG Envy, cu DG Clima și așa mai departe, dar dacă citim articolul care a apărut săptămâna aceasta pe site-ul dumneavoastră în legătură cu schimbările sistemice și în legătură cu ecologizarea nu doar a anumitor sectoare de activitate, ci a întregii economii, Iată, aceasta este principala provocare cu care ne, ne confruntăm. Cum putem face o mai mare conștientizare și la nivelul DG Enterprise în legătură cu această problemă. Pentru că noi putem discuta aici la Comisia Envi, la DG Envi, Climate și așa mai departe, dar până la urmă DG Enterprise and Industry este cea care trebuie să implementeze anumite măsuri în domeniul industriei. Deci întrebarea se pune cum putem utiliza mai bine cunoștințele dumneavoastră și ale rețelei pe care dumneavoastră ați creat-o în acest sens. Un al treilea comentariu. Dumneavoastră v-ați centrat pe implementare și cred că este corect să o faceți, pentru că acesta era principalul obiectiv al comisarului Potoșnic atunci când și-a început mandatul în urmă cu câțiva ani. Și aceasta este în continuare o problemă mare în Uniunea Europeană, pentru că statele membre au rămas în urmă cu procesul de implementare și am impresia că le pasă mai puțin acum decât în urmă cu câțiva ani. Așa că problema nu este în scădere, ci din potrivă în creștere. Iată care ar fi și întrebarea mea. Am discutat despre posibilitatea de a avea inspecții la nivel european în legătură cu implementarea legislației europene și în domeniul mediului. Iată o chestiune foarte delicată, foarte sensibilă, să zic așa, în special uh, ținând cont de tendințele actuale anti-europene din ce în ce mai puternice. Credeți că agenția dumneavoastră ar putea juca un rol în acest sens? Știu foarte bine că Comisia Europeană nu dorește să vorbească despre o capacitate de inspecție europeană, dar considerați că agenția dumneavoastră ar putea merge mai departe decât o face astăzi sau nu? Și o ultimă întrebare în legătură cu eficiența resurselor. Îmi place ce ați scris dumneavoastră în programul de lucru în legătură cu eficiența utilizării resurselor. Aveți planuri foarte ambițioase pentru dezvoltarea de indicatori și de obiective, dar singura mea întrebare se referă aici la planificare pentru că peste câțiva ani veți veni cu studii în legătură cu obiectivele și la ora actuală, la Comisia Europeană și la Platforma pentru Eficiența Utilizării Resurselor, care este prezidată de comisarul Potoșnic și care lucrează pe marginea acestor obiective, credeți că aveți posibilitatea să grăbiți acest proces pentru a fi la timp și pentru a ține cont de procesul care are loc la Bruxelles, pentru ca recomandările dumneavoastră să nu fie publicate după ce noi vom fi terminat deja dezbaterile și treaba noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Gerben Jan Gerbrandi. Nu pot decât să spun că, în general, cu directorii agențiilor am căzut de acord să existe un seminar la începutul mandatului și pentru uh, cei din uh, secretariate Uh, pentru colegii realeși sau noi aleși pentru a explica ce pot face și ce nu pot face agențiile. Cred că din partea noastră a Parlamentului mai este foarte mult loc uh, de acțiune uh, pentru că s-au obținut foarte multe cunoștințe la ca, de care noi putem profita. Coordonatorii la ultima reuniune au decis să, să trimitem încă o scrisoare uh, domnului Barroso uh, pentru a promova subiectul uh, Europa eficientă în ceea ce privește resursele și pentru a menționa faptul că mai așteptăm uh, ceva de la Comisie în acest sens, pentru că s-a vorbit mult despre asta, dar uh, de un an liniște totală și este de neacceptat. Mulțumesc oricum. Acum Ludo Holzbeck din Consiliul Executiv al agenției. Vă rog, domnule Holzberg. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, în calitate de reprezentant al agenției aici în fața comisiei, nu am prea multe comentarii de adăugat. Agenția de la Copenhaga rămâne o agenție importantă în rândul agențiilor europene o agenție care oferă o valoare adăugată științifică foarte importantă și vreau să îl felicit pe directorul executiv pentru felul în care și-a îndeplinit sarcinile. În general, suntem foarte mulțumiți cu munca realizată de agenție. Am doar două mici comentarii de făcut. Ținând cont de constrângerile bugetare și de reducerile bugetare în anumite domenii, bineînțeles, trebuie să se ia anumite decizii și Regret faptul că se pare că munca Comitetului Științific este cea care are de pierdut. Cred că ea este importantă nu doar pentru agenție, ci și pentru Parlamentul European și Comitetul Științific, care a, reprezintă un comitet exemplar din punct de vedere științific, e important să-și realizeze sarcinile pentru că altfel vă pierdeți practic sensul existenței dumneavoastră ca agenție dacă aceștia nu își mai fac datoria. Pentru a identifica problemele care apar, pentru a vedea care sunt principalele priorități și cum se pot realiza rezultate, comitetul științific este esențial. Fără acesta, dacă vorbim despre biocombustibili și sistemul de avertizare timpurie, Parlamentul European n-ar fi avut niciodată posibilitatea să discute dosarul biocombustibililor în profunditate și la timp. Deci este foarte important ca acest comitet științific să-și facă treaba. Știu că este o chestiune destul de delicată, dar cred că ar trebui să găsim o soluție pentru ca EONET să funcționeze în mod mai eficient. Am văzut câteva seminare pe această temă și în unele dintre ele pot să spun cu regret că nu era prea mare activitate cerebrală acolo. Avem totuși oameni străluciți care lucrează și poate ar trebui să găsim alte soluții, să ne gândim mai departe, să vedem dacă se poate organiza Ionet, de exemplu, aici la Bruxelles, astfel încât uh, membrii ai Parlamentului European sau participanți la Parlament să participe la întâlnirile Ionet în calitate de participanți. Mulțumesc! Ich würde vorschlagen, dass... Mulțumesc, domnule Holzweg propun acum să ascultăm și pe coordonatori, să le dăm cuvântul și apoi ca domnul Browning să poată să răspundă și apoi ceilalți colegi. Cine dorește să înceapă? Richard Zeber. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare, pentru prezentarea agenției și a activităților uh, sale. Am câteva întrebări uh, destul de concrete. În primul rând, ce face agenția pentru a îmbunătăți această bază de date? Știm că de multe ori când colectăm date primim rezultate foarte diferite și aș vrea să știu ce face această agenție pe, în colaborarea cu celelalte instituții și cu domeniul afacerilor pentru a obține date uh, uniforme care să și fie mai relevante. Poate ne puteți spune cum colaborați uh, cu diferitele institute de cercetare sau cu uh, marile companii? Sau uh, colaborați mai degrabă numai cu universitățile, cu instituțiile de stat și în plus cum faceți, cum omogenizați datele pentru ca ele să fie comparabile și drept urmare relevante. Pentru că în, ziua, în viața de zi cu zi primim tot felul de expertize care sunt uh, uneori uh, la poli opuși și nu știm care sunt datele corecte. O a doua întrebare. Ați spus că schimbările au loc din ce în ce mai repede. Uh, cum integrați aceste schimbări tehnologice? Uh, vedem că evoluțiile tehnice sunt din ce în ce mai rapide și ele tocmai au o influență asupra estimărilor și pre, uh, evaluărilor pe care le faceți, cum, uh, luați în, cum, cum vă adaptați la aceste schimbări tehnologice, cum le integrați în modelele dumneavoastră. Și aici, bineînțeles, intervine și această deschidere față de noile tehnologii, uh, de cercetare, dezvoltare, dar și aplicarea concretă a acestor inovații. Și încă o întrebare uh, um, concretă. Eu am fost raportor referitor la substanțele uh, prioritare în domeniul apei uh, și s-a vorbit despre um, evaluarea sau colectarea datelor privind substanțele farmaceutice ce urmează să fie detectate în apă cum putem să uh, aducem la oaltă uh, aceste lucruri. Pentru că, bineînțeles, există o influență atât asupra firmelor farmaceutice, dar și asupra politicilor de sănătate. Ați uh, făcut ceva deja în acest domeniu? M-ar interesa foarte mult. Mulțumesc, Chris Davis. Uh, Director, I think in your remarks you... Mulțumesc, domnule președinte. În comentariile dumneavoastră ați arătat cu claritate că agenția dorește să se implice pentru ca Comisia să stabilească priorități și să stabilească o agendă. Dar pot să vă spun că nu sunt prea sigur că și Comisia este interesată să asculte părerea agenției atunci când e vorba de valori de impact pe chestiuni concrete. Cum uh, credeți dumneavoastră că evoluează această relație cu Comisia și considerați că aveți o influență potrivită față de ce are de spus Comisia? Un al doilea comentariu. Dacă analizăm felul în care a lucrat Comisia în ultimii cinci ani, eu sunt aici de trei mandate deja și mi-aduc aminte că în primul mandat uh, eram uh, inundați de uh, legislații și în ultimul mandat, deși președintele ne tot spune că am avut mult de lucru, cred că nu se poate compara. Bineînțeles că au existat și anumite revizuiri și modificări de legislație anterioare, dar care este părerea dumneavoastră? Credeți că avem nevoie de o modificare a legislației actuale sau credeți că ar trebui să ne centrăm pe măsuri de implementare pentru a ne asigura că aceasta se face în mod eficient sau acorduri voluntare care, din păcate, în trecut nu s-au dovedit a fi prea eficiente? Mulțumesc! Mulțumesc, Chris Davis. Nu mai văd coordonator pe listă. Încheiem prima rundă și dau cuvântul domnului Brennings pentru răspunsuri. Thank you, uh, for the questions and, uh... Mulțumesc pentru întrebări, pentru comentarii și aș spune chiar și pentru recomandările pe care le-ați făcut. Am să le analizez uh, una câte una. În primul rând, pentru a-i răspunde domnului Gerbrandi în legătură cu problema bugetului. Am făcut deja previziuni în legătură cu ce putem face, ținând cont de bugetul actual și ținând cont de rata inflației, care va face ca bugetul nostru să scadă practic cu aproximativ 10%. Uh, și ținând cont și de constrângerile de personal pe care le avem sau le vom avea, pentru că aceasta se va întâmpla în urma uh, relațiilor cu celelalte instituții de aici, de la Bruxelles între cei doi facte, factori, într-adevăr, am ajuns la concluzia că va trebui să facem reduceri, reduceri substanțiale la nivelul personalului. Asta va avea consecințe asupra ceea ce putem face, dar va avea și consecințe asupra felului în care ne desfășurăm activitatea. Și pentru a face față acestor probleme, avem două atitudini Deși acestea nu sunt explicit menționate în documentul nostru, ceea ce nu facem sau ceea ce am redus ca și activitate, totuși există niște decizii implicite pe care noi le-am luat în acest sens. Și vom fi foarte atenți și vom rămâne aproape de activitățile noastre primordiale. Vom încerca de asemenea să avem o atitudine mai inteligentă, să ne implicăm cu rețelele în alt fel decât până acum. Și am să vă dau un exemplu. Am jucat un rol foarte activ la nivel paneuropean pentru a stabili regiunile UNEPS pentru Europa și, de asemenea, la nivelul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și am fost implicați în foarte multe procese. Vom încerca, de asemenea, să utilizăm în mod mai eficient resursele de care dispunem luându-ne angajamente pentru a avea o contribuție europeană la nivel înalt în toate aceste procese și, pe de altă parte, invitându-i și pe alții să învețe de pe urma experienței noastre, mai mult decât să facem drept simpli mesageri ai experienței pe care o avem și să participăm la tot felul de acte de formare, de training, uh, de formare de capacități și așa mai departe. Deci vom încerca să uh, creștem contribuția noastră și aici țin cont de aspectele esențiale pe care le putem aduce noi. Pe perioada următoare am redus în mod semnificativ și bugetul pentru misiunile noastre, de aceea vom încerca să utilizăm mai bine tehnologiile moderne pentru a avea întâlniri, de exemplu, pentru care să nu fie nevoie să călătorim. Există multe măsuri care pot fi luate pentru a reduce bugetul, dar e clar că până la urmă va trebui să luăm anumite decizii. Am hotărât să facem și o monitorizare permanentă la nivel intern. Acest lucru este trecut în agenda noastră și pentru fiecare decizie pe care o vom lua de acum încolo, fie că vom înlocui pe cineva, fie că vom renunța la un post sau nu, de fiecare dată va fi o decizie foarte bine gândită și acest lucru este reflectat în acest plan de lucru de 5 ani. Ce trebuie să facem și cum o putem face în mod eficient, inteligent pentru a reduce resursele utilizate. Iată, nu este un mesaj prea plăcut de transmis mai departe personalului nostru și, de altfel, este o noutate pentru noi, pentru că în ultimii 20 de ani personalul nostru n-a făcut decât să crească, bugetul de asemenea, și la aceasta aș mai adăuga și faptul că am avut uh, și multe sarcini suplimentare de-a lungul timpului, care s-au adăugat celor inițiale. Practic, o parte a întrebării domnului Gerbrandi se refera și la noile sarcini care ne așteaptă în următorii ani. După cum știți, există o procedură pentru noile sarcini din cadrul agențiilor și există un mecanism de alocare de personal pentru aceste noi sarcini sau noi obiective. Deci vom lucra împreună alături de comisie pentru a avea acces la aceste noi resurse când vor apărea noi obiective. Dar e clar că nu putem adăuga prea multe noi obiective pentru că nu avem nici resursele necesare care din potrivă s-au redus în principal. O mai bună utilizare a cunoștințelor de comunicare. Au venit mai multe întrebări în acest sens. Există mai multe mijloace de îmbunătățire a comunicării. În ultimul an, am avut un exemplu foarte bun în ceea ce privește utilizarea mai bună a comunicării și felul în care aceasta ne-a ajutat. Am avut o calibrare foarte exactă cu politicile de la Bruxelles pentru a determina momentul în care vom veni cu informații și sub ce formă o vom prezenta. Și am avut multe rapoarte și pot să vă asigur că nu este foarte ușor pentru cei care fac politici Așa că lucrăm la mai multe forme de transmitere a mesajelor. Infografice, de asemenea documente mai scurte, mai succinte, pentru a reflecta elementele esențiale, pentru a vedea ce înseamnă o anumită decizie pentru uh, sistemul uh, social, pentru sistemul economic, din punctul de vedere al sănătății. Deci încercăm să încadrăm mesajul nostru într-un mod care să fie mai vizibil pentru cei care au decizii politice. Am făcut inovații și în felul în care vă transmitem informația dumneavoastră. Avem o atitudine mult mai selectivă acum. În trecut vă atrageam atenția asupra tot ceea ce se întâmpla. Acum am ajuns la un sistem mult mai sofisticat în care dumneavoastră ne puteți indica ce fel de informație așteptați de la noi și deci există o calibrare mai bună. Iar vizitele pe care dumneavoastră le organizați la agenție, am avut o vizită chiar în toamna anului trecut din partea Parlamentului European. Vă vom invita, bineînțeles, din nou să ne vizitați și sperăm ca membrii Comisiei Envi să vină să ne vadă la Copenhaga și Bineînțeles, dacă va fi nevoie, eu și experții noștri vom veni aici la Bruxelles de câte ori va fi nevoie pentru a discuta cu dumneavoastră și pentru a menține o relație bună cu celelalte instituții europene și în special cu Comisia ENVI. O altă întrebare s-a pus uh, în legătură cu relația pe care o avem noi cu DG-urile de la Comisie. Această relație este foarte bună, însă se întreba și ce facem cu alte DG-uri ale Comisiei. Planul de acțiune pe care îl avem, noul plan de acțiune, este unul care se referă nu la, doar la DG Climate, ci în general la ansamblul instituțiilor. Avem interacțiuni cu aproximativ 10 alte DG-uri din cadrul Comisiei și cu o serie de actori relevanți de aici de la Bruxelles. Așa că problema este cum putem ajunge la miezul lucrurilor și la sistemul economic. Cel de-al șaptelea plan de acțiune se centrează pe elemente care nu sunt durabile și ne centrăm pe resurse naturale, pe un consum și o producție durabilă, pe o încadrare a elementelor care au legătură cu energia, alimentele și alte chestiuni, deci cred că ne putem aduce contribuția la dezbaterile care au loc aici la Bruxelles. Referitor la accentul pus pe implementare și problema inspecțiilor realizate la nivel european, aici aș fi foarte prudent pentru că practic prin Constituția noastră agenția nu trebuie să se implice în inspecții și cred că aceasta ar schimba relația pe care o avem cu partenerii din rețeaua EONET. Pentru că noi am construit o rețea de încredere, de uh, date de înaltă calitate, am deschis accesul pentru o serie de informații în ceea ce privește verificarea calității datelor și asigurărilor primite. Și dacă am începe să utilizăm acest proces sau aceste date pentru a ne realiza o nouă funcție de inspecție, cred că aceasta ar schimba uh, în mod radical rolul nostru și deocamdată nu suntem favorabili unei astfel de idei. Dacă datele pe care noi le colectăm ar putea fi utilizate în acest sens, deci pentru inspecții de către alții, da, sunt convins că acest lucru s-ar putea face și de altfel în ultimii cinci ani avem multe date care au fost colectate și ar putea ajuta pe alții în vederea acțiunilor de implementare. Trecem acum la utilizarea eficientă a resurselor. Am, avem relații foarte strânse cu uh, JRC, cu OSCE, cu Banca Europeană de Investiții pe această temă. Uh, Încercăm să vedem cum se fac investiții la acest nivel în proiectele de eficientizare a resurselor și dacă se poate grăbi acest proces de dezvoltare, da, mi-aș fi dorit să fiu optimist și să pot răspunde în mod afirmativ, pentru că aceasta este o prioritate pentru noi în anul 2014, ținând cont și de Săptămâna Verde și de munca Comisiei pe această temă. Deci noi dorim să susținem ceea ce face Comisia în acest domeniu. Însă, pe de altă parte, dacă dorim să oferim niște indicatori consolidați și informație valabilă în urma relațiilor pe care le avem cu partenerii noștri, ne dăm seama că procesul este foarte complex, pe de o parte, și pe de altă parte nu dorim să ne oferim dreptțintă facilă criticilor în legătură cu calitatea muncii noastre, așa că am avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la rezultate bune. Și avem rapoarte care ne arată că eficiența utilizării resurselor este importantă. Acum, la cealaltă întrebare pe care ne-ați pus-o. Într-adevăr, bugetul este redus pentru anumite activități și asta are legătură cu planul de acțiune 7 pe care le avem. Nu avem o listă explicită a acestor activități care au fost reduse, pentru că nu acesta era obiectivul nostru principal. La comitetul științific, comentariul pe care l-ați făcut, eu aș spune că impresia pe care o aveți este una greșită. Din potrivă, noi tocmai am înce- în, încheiat uh, un program de lucru intens, tot felul de seminare pe care le-am organizat și două ședințe separate cu Comitetul Științific și am pregătit un program de lucru pe o perioadă de 5 ani pentru acest comitat, comitet. Deci uh, am trecut mai departe dincolo de acea activitate ad hoc pe care o aveau până acum. Acum programul lor pe următorii 5 ani este în conformitate cu programul nostru de lucru și aceasta ține cont de complexitatea muncii lor. Iată, deci, uh, suntem în mod clar într-un proces strategic în acest sens cu Comitetul Științific. Asupra EONET, tocmai am avut o revizuire a EONET și am avut o întâlnire cu centrele naționale. Cooperăm uh, cu acestea pentru a crește eficiența și a coopera mai bine și știu că trebuie mm, efectuați pași aici, dar uh, asta face parte și din munca pe care am prevăzut-o pentru 2014 să găsim o cale de a ne implica mai mult, dar și de a fi mai eficienți. Din punctul meu de vedere, clar este că trebuie să um, existe comunicare în ambele sensuri. Ionet nu poate să fie uh, o rețea care să ne furnizeze numai, numai informații nouă, ci din potrivă vrem să avem un alt tip de uh, cooperare. Lansarea studiului privind mediul uh, în Europa SOER pentru 2015 va fi o bună oportunitate pentru că vom coopera cu statele membre pentru a lansa acest SOER 2015 și știm că um, EONET și punctele naționale focale vor juca un rol foarte important în acest sens. În ceea ce privește întrebările domnului Zeber, pentru a fi oarecum provocator, uh, am înțeles întrebarea dumneavoastră ca fiind care este de fapt valoarea dumneavoastră adăugată în uh, domenii precum creșterea uh, ecologică, Uh, și așa mai departe. Am să vă prezint o abordare bazată pe trei dimensiuni. În primul rând trebuie să ne uh, menținem, să ne respectăm mandatul prevăzut în regulamentul aferent. Și anume, lucrăm pe mediu, energie, durabilitate. Acestea sunt subiectele la care, pe care lucrăm. De asemenea, lucrăm foarte aproape uh, de achiul comunitar în zonele strategice 1, 1 și 2. Lucrăm uh, într-un domeniu strâns uh, reglementat de către anumite directive care prevăd gestiune, raportare și așa mai departe și respectăm asta cu foarte multă strictețe. De asemenea, referitor la Eurostat, OCDE, Agenția Internațională pentru Energie, uh, Um, cooperăm și cu acestea. Acesta este legătura noastră cu uh, baza de cunoaștere mai largă. Însă, modul în care Europa abordează politicile de mediu și uh, climatice, uh, în mod clar este în legătură cu subiecte mai extinse. Deci cooperăm cu Comisia referitor la modul în care reacționează la procesul semestrului european, cooperăm cu Um, biroul uh, expertului șef al uh, președintelui Barroso. Cred că suntem foarte aproape de dezbaterile cheie, însă toate acestea în uh, limitele mandatului nostru și pe asta ne, bază, ne concentrăm agenda sistemică este una mai degrabă de societate și economică, pentru că afectează sistemele energetice, de producție, deci uh, se apropie din ce în ce mai mult de, acest, uh, de aceste domenii, dar în cadrul mandatului nostru. În ceea ce privește inovația tehnologică și cum o abordăm, în uh, studiul SOR 2015 vom analiza viteza inovației Um, ca, ca un capitol. Vom analiza și contextul global în care au loc aceste uh, evoluții. Deci sunt două elemente cheie ale uh, acestui studiu și face parte și din uh, munca pe care o efectuăm împreună cu Comitetul Științific, ceea ce ne va permite să facem o analiză și previziuni și alte tipuri de activități similare. În ceea ce privește uh, substanțele farmaceutice și apa și legătura cu domeniul sănătății, cred că există două uh, aspecte. În primul rând, munca pe care o facem referitoare la mediu și sănătate. Avem o platformă mai largă pentru asta și uh, mă refer și la ceea ce spunea și domnul Holzbeck. Facem asta împreună cu Comitetul Științific, dar și împreună cu alți parteneri, printre aceștia agențiile um, care raportează față de Comisia ENVI. Iar uh, un al doilea răspuns la întrebarea dumneavoastră ar fi că monitorizăm conform uh, regulamentelor și directivelor de care trebuie noi să ne ocupăm, uh, de care suntem responsabili Uh, deci da, datele pe care le primim sunt cele prevăzute în achi. Iar dacă achiul va începe să includă aceste date și vom primi uh, sarcina să monitorizăm și asta, o vom face. În ceea ce privește cele spuse de domnul Davis, dacă comisia ascultă agenția și ce impact avem noi, ce influență avem noi. Aș spune că depinde de, anumi, de o serie întreagă de elemente. În primul rând, este vorba de calitatea muncii pe care o efectuăm. Aceasta este prima noastră responsabilitate. Dacă nu oferi informații de calitate înaltă la timp, șansele tale de a avea vreo influență sunt foarte scăzute. În al doilea rând, cooperăm strâns cu Comisia și mai ales cu DG Envy și DG Clima pentru a înțelege mai bine ce putem face pentru a, în comun pentru a da date bune pentru uh, cei care iau deciziile. Și cred că munca pe care am făcut-o în ceea ce privește calitatea aerului este un bun exemplu. Munca în domeniul ecosistemelor este un exemplu. Uh, Sprijinim, de exemplu, de Geclim uh, cu uh, informațiile pentru UNFCCC, uh, Convenția referitoare la schimbările climatice. Deci încercăm să furnizăm informații cât mai bune și trebuie și încercăm să vedem ce fel de agenda avem pentru viitor pentru a oferi informații. În ultimele luni uh, ne-am întâlnit cu cei de la comisie din cele două DG-uri pentru a vedea cum putem îmbunătăți cooperarea și aș spune că avem o influență, însă um, în același timp avem și o oarecare independență. Independența este referitoare la cum abordăm lucrurile, Uh, la și ce facem, dar ceea ce facem trebuie să se suprapună cu agenda politică de la Bruxelles. Eu consider că suntem pe calea cea bună și cred că pe o serie întreagă de subiecte influența noastră este mai mare decât uh, s-ar crede. Ultima întrebare s-a referit la Uh, nevoia unor uh, eventuale regulamente sau directive suplimentare. În primul rând, rolul agenției nu este să elaboreze regulamente, după cum știți foarte bine. Și nu suntem noi primii uh, cărora le este adresată această întrebare. Eu cred că putem să sprijinim agenda de reglementare în diferite moduri. De exemplu, dacă ne uităm la situația solurilor la nivel actual, noi nu intervenim în proces, însă vom accentua, vom pune accentul pe noi uh, lucrări în domeniul um, uh, solului, uh, utilizării terenurilor um, și așa mai departe. Și această, această muncă va sprijini un potențial uh, nou uh, dosar de reglementare. Însă noi nu depunem presiune pentru a exista această, această reglementare, ci oferim bazele științifice în caz că se va face acest lucru. Agenda noastră sistemică transmite semnale uh, coerente și referitor la anumite elemente care ar putea să abordeze probleme sistemice, dar noi ne menținem la oarecare distanță, dar încercăm să oferim și uh, sprijin și informații care ar fi eventual necesare. Mulțumim! Avem o problemă acum. Și anume, ca de obicei, o problemă de timp. Castro Franco, Vittorio Prodi, colega Kukovici, colega Susa, Bas Eichhout și colega Lubceva. Toți aceștia sunt uh, încă pe listă, am depășit deja timpul și deci nu pot decât să rog pe toată lumea să pună o singură întrebare, fără discursul uh, uh, aferent, deci numai o întrebare pe scurt și apoi un răspuns pe scurt. Putem face așa? Întâi pentru un minut, colegul Castro Franco. Monsieur le Président, Monsieur le Direct. Da, voi încerca, domnule președinte, domnule director, ne-ați răspuns deja la prima întrebare cu privire la gestiunea aprofundată. Nu o să revin la asupra acesteia. Vă felicit pentru programul pe 5 ani pe care l-ați planificat și vă urez mult succes. În ceea ce privește biodiversitatea, Uniunea Europeană dorește să facă legătura între știință și politică pe scena europeană. În momentul în care se poate folosi sistemul european uh, informatic pe biodiversitate și inițiativa pentru supravegherea mondială a mediului și a securității acestuia. Dar contează foarte mult în același timp ca și Uniunea Europeană să contribuie activ la platforma științifică interguvernamentală pe tema biodiversității și pe tema ecosistemelor. Cum poate Agenția uh, Europeană pentru Mediu să coopereze cu această platformă științifică sau cum o face deja la nivel interguvernamental? Mulțumesc! Mulțumesc foarte bine, un model, într-adevăr, puteți să îl luați ca model pe colegul care a pus întrebarea din aur. Vitorio Prodi, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru referirea pe care ați făcut-o la Copernico, Copernicus. Uh, mulțumesc pentru referirea pe care ați făcut-o la uh, Copernicus și la Sol. Cred că este foarte important din perspectiva adaptării la schimbările climatice, pentru că aceasta este ceva care trebuie să facă progrese foarte repede. Este o problemă foarte gravă. O altă problemă este cea legată de sustenabilitate. Nu cred că dacă dăm cu pictură verde este suficient ca să ecologizăm, ci trebuie să schimbăm o civilizație întreagă. Aceasta înseamnă să ținem cont și de bunurile imateriale și nu numai de cele materiale de consum și aceasta înseamnă să ne bazăm pe demnitatea persoanei și pe bunurile comune. Cred că este datoria dumneavoastră să semnalați faptul că aceste bunuri sunt, uh, trebuie produse și trebuie să fie respectate. Mulțumesc, Vitorio. Următorul vorbitor, domnul Cucovici. Hvala lipa, direct. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului director pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Mulțumesc încă o dată, domnule uh, președinte, mulțumesc și pentru prezentarea foarte cuprinzătoare și vă mulțumesc pentru că ați prezentat o viziune. Eu am o întrebare cât se poate de simplă, însă sunt foarte îngrijorată față de acest element, uh, față de acest subiect. Este ceva ce ține de sănătate. Sprijin ceea ce ați spus până acum. Aș vrea să știu dacă ați făcut evaluări de impact referitor la modul în care acest lucru va afecta competitivitatea economică în Uniunea Europeană. Vorbim despre viziunea până în 2050. Aveți vreo evaluare a modului în care putem produce suficiente alimente sănătoase pentru 10-11 miliarde de oameni în lume. Mulțumesc, doamna Susa. bila... domnule Brojnings. A fost o prezentare excelentă în care ne-ați uh, explicat uh, eforturile dumneavoastră. Întrebarea mea trece de la general la, la specific. Toate aceste cunoștințe despre care ne-ați vorbit, cum pot fi ele folosite în practică? Mă interesează mai ales domeniul mării, Mării Negre, Mării Adriatice, Mării Mediterane. Statele de coastă nu sunt toate uh, membre ale Uniunii Europene și nu implementează toate același achii comunitar. Deci, cum puteți dumneavoastră și cum poate EONET, o platformă care se bazează pe încredere și nu uh, poate obliga statele să respecte reglementări, deci cum vă puteți asigura că aceste politici uh, converg? Domnul Eichhardt, mulțumesc. Domnule Brainings, am o întrebare generală. Uh, apreciez foarte mult agenția dumneavoastră și munca ei, dar în ultimii cinci ani, dacă ne uităm care au fost discuțiile cele mai dificile la nivel politic, întotdeauna a fost vorba de instrumentele politice discutăm dacă vrem o țintă sau, două uh, sau trei uh, ținte pentru după 2020, ce să facem cu biocarburanții, ce să facem cu calitatea carburanților și um, um, carburanții de șist, ce facem cu toate aceste instrumente. Suntem blocați în situația actuală și vrem să mergem mai departe în, înspre o economie bazată pe o utilizare eficientă a resurselor. Eu cred că cea mai mare problemă nu sunt indicatorii, ci care sunt politicile pe care le putem um, folosi pentru a ieși din aceste blocaje și ce va face agenția dumneavoastră pe aceste subiecte pentru a ne ajuta. Mulțumesc. Colega Liub ceva acum. Mulțumesc foarte mult uh, Domnule președinte, mi se pare foarte valora, valoroasă prezentarea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru ea, am primit și programul de lucru. În ceea ce privește mediul, este foarte important să lucrăm preventiv, să încercăm să prevenim riscurile, care este un lucru mai important decât să acționăm după aceea. Cred că e nevoie de modele noi, însă e nevoie de metode noi pentru a avea o mai bună evaluare a impactului și a riscurilor, avem nevoie de acestea pentru a putea proteja mediul. Întrebarea mea în legătură cu aceasta este următoarea. Aveți uh, capacități, aveți buget și aveți uh, potențialul pentru a putea să plasați aceste teme ca priorități pentru managementul dumneavoastră, pentru că sunt teme foarte importante și pentru statele membre și trebuie să identificăm riscurile și să încercăm să le înlăturăm cât mai repede. Mulțumesc. Corin Lepage are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule director, am o întrebare la fel de generală ca uh, cea a colegei Bastas. Agenția Europeană pentru Mediu a întocmit un raport foarte important, volumul 2, care se numește Semne precoce, principiul de precauție, inovații și folosirea lui. Vreau să știu cum folosește agenția dumneavoastră concluziile excelente din acest raport în ceea ce privește aplicarea principiului de precauție, care, din păcate, se aplică din ce în ce mai puțin. Bine, mulțumesc foarte mult. <coughs> Am uh, terminat cu vorbitorii. Vreau să-i dau cuvântul acum uh, invitatului nostru ca să răspundă. Domnule Broinix, da, mulțumesc. Să iau la rând câteva întrebări. În primul rând, domnul Franco. Îmi cer scuze, aici sunteți, da. Nu pot decât să spun că activitatea pe tema biodiversității și a sistemelor, ecosistemelor, analiza ecosistemelor, gestiunea resurselor naturale, toate aceste activități vor fi folosite pentru sistemul de informații al UE și lucrăm foarte de aproape cu cele două platforme care există deja. De fapt, ieri am avut o reuniune cu UNEP-ul despre cum putem contribui la activitatea ONU în domeniu. Lucrăm intens și cu alții în acest domeniu, fie că e vorba de platformele științifice tip, de exemplu, și uh, alte procese care au fost lansate, de exemplu, la New York sau uh, toate platformele care oferă informații uh, tot din partea ONU și care sunt uh, gestionate de biroul de la Nairobi. Și sperăm să ne angajăm cât mai mult în acest domeniu, într-adevăr. Domnul Prodi, îmi cer scuze pentru că am pus prea târziu casca și ați trebuit să-ți schimbați de limbă. În legătură cu Copernicus și solul, nu pot decât să spun că nu este o chestiune care se limitează la sol, și la oportunitățile Copernicus de a lucra la adaptarea schimbărilor climatice și alte chestiuni. Când vorbiți despre sustenabilitate, nu este normal vorba de a da o pictură verde, o, da o spoială, ci e vorba de perspectiva tranziției pe care noi am integrat-o în planul nostru de acțiune pentru următorii cinci ani, care ține cont exact de acest tip de remarcă. Dacă vorbim despre schimbări de societate, aceasta trebuie să includă capitalul uh, cultural, capitalul uh, uman și toate aceste elemente sunt parte din radarul pe care îl folosim noi pentru a putea avea o privire de ansamblu, pentru a putea să avem uh, cunoștințele necesare pentru a susține această agendă. Cred că, într-adevăr, în secolul 21 putem spune că am rezolvat foarte bine o serie de probleme, dar nu a trebuit să ținem cont de nicio limită. În secolul 21 sperăm doar să putem da rezultate bune, dar trebuie să luăm această limită în serios, ceea ce este o mare schimbare de gândire și în acțiunile noastre politice și vrem să jucăm un rol pentru a oferi aceste informații. Apoi mi-a pus o întrebare doamna Cucovici în legătură cu sănătatea. Vom continua să lucrăm pe tema sănătății la studii de impact și trebuie să vedem cum se include aceasta în agenda de competitivitate și de economie a Europei. Va trebui să ne concentrăm pe mai multe puncte. În primul rând, suntem conectați la procesul semestrului european unde această agendă integrată este o uh, chestiune de actualitate. Lucrăm, uh, colaborăm cu alții pentru a putea oferi o bază de cunoștințe pentru o economie cu adevărat verde. Care este provocarea globală în această problemă? Cred că pe viitor competitivitatea globală va trebui să se bazeze pe folosirea tuturor provocărilor din uh, economia cu folosire redusă a cardonului pentru economia verde. Trebuie să mergem în direcția acestui uh, tip de economie și deci trebuie să ținem cont de aceste limite. Dacă mergem către o eco-inovare și o economie verde în Europa, aceasta este calea pe care trebuie să o luăm. Noi putem fi liderii în uh, acest domeniu și activitatea noastră trebuie să fie tocmai să arătăm uh, cum folosim indicatorii din economia verde pentru a putea să creăm un sistem mai competitiv. Deci trebuie să rămânem limitați la mandatul nostru, nu avem capacitatea Eurostatului să facem contabilitate macroeconomică. Trebuie să lucrăm de asemenea și pe instrumente economice, pe instrumente financiare, de exemplu taxe ecologice, sau sisteme de subvenții și cred că aceasta este o parte din instrumentele financiare pentru a putea crea o economie cât mai competitivă și cât mai verde. Dar trebuie să fim uh, totuși modești și ne, să ne cunoaștem limitele în această dezbatere. Apoi au mai fost întrebări din partea doamnei Suica. Cum poate fi folosită această bază de cunoștințe în practică. Foarte multe lucruri pe care le facem deja țin de oferirea acestor informații, de verificarea faptului dacă acheul comunitar a fost implementat și dacă există un impact asupra mediului euro, uh, conjurător al Europei și pe populația care trăiește pe acest continent. E foarte util să facem o echilibrare între intervențiile politice și să măsurăm în același timp uh, dacă ne-am atins obiectivele pe care le-am stabilit în Europa. Cred că acesta este foarte practic pentru activitatea deputaților, pentru cei care lucrează în comisiile de specialitate și, în practică, aș vrea să subliniez faptul că pentru cei care lucrează la nivel uh, de țară, la nivel național, este important să își să, uh, să-și poată îndeplini sarcina bine. Întrebarea despre ecosistemul marin. Am participat la conferința HOPE, unde noi ne-am trimis mesajele cu privire la politicile marine. Vom face o evaluare suplimentară a calității oceanelor și a mărilor în Europa și vreau să adaug în acest context că lucrăm cu Convenția pentru Marea Neagră, cu Orizontul 2020 pentru Convenția pentru Mediteraneană și Convenția de la Barcelona și Convenția pentru Marea Caspică pentru a oferi un mediu de securitate pentru ca să putem să avem o colaborare bună și cu țările din jurul Mediteranei și din jurul Mării Negre. Bineînțeles că nu avem un impact asupra evoluțiilor politice din zonă. Încercăm să oferim o platformă de cunoștințe care să ne poate susține aceste politici. Ne implicăm foarte mult în agenda maritimă, după cum spuneam. Întrebarea domnului Eichhout acum. Îmi dau seama că instrumentele de politică sunt o temă foarte importantă. De fapt, în uh, cariera mea de om de știință în domeniul politicilor acestora a fost sarcina mea principală să văd cum calibrez aceste instrumente și cum le folosim. Cred că activitatea pe care o facem acum, o activitate de evaluare a unde ne aflăm în politicile noastre, se referă la instrumente, la felul în care acestea au funcționat. Activitatea pe tema taxelor ecologice este o referință, apoi uh, subvențiile sunt o referință importantă și încercăm să ne reimplicăm într-o agendă de evaluare a politicilor împreună cu Comisia. Aceasta este o alegere foarte conștientă, pentru că considerăm că este partea cealaltă a monedei. Dacă, de exemplu, vrem să ne concentrăm pe implementarea politicilor și evaluarea politicilor, acestea două merg împreună și sunt foarte importante amândouă. Dacă facem evaluarea politicilor, prin definiție trebuie să avem și o atenție față de instrumentele uh, folosite și despre cum funcționează acestora. Deci, activitatea noastră este să susținem agenda existentă și mi-a plăcut foarte mult întrebarea dumneavoastră despre indicatori, dacă îi oferim aceștia sau dacă avem nevoie de mai mulți. Eu sunt convins, noi suntem convinși că avem nevoie de mai mulți indicatori pentru toate instituțiile de monitorizare dar noi nu suntem un institut de monitorizare, suntem un institut de cunoștință și de știm că trebuie să folosim data, de, datele monitorizate, să folosim indicatorii pentru a putea să dăm un sens informației pe care o gestionăm și să creăm, deci, nu numai zgomot și uh, date brute, ci informații ca atare. Apoi, ultimele două întrebări pe care mi le-ați spus. Doamna Lupceva, Îmi cer scuze dacă am uh, Probabil am masacrat numele dumneavoastră pronunțându-l. Abordarea preventivă față de risc și nesiguranță și aceasta a fost o parte din ultima întrebare, dacă mi-amintesc foarte bine. Aș spune că vorbim aici de un principiu de bază al politicilor în cadrul statului de la Lisabona. Noi înțelegem munca noastră în etape și am învățat diverse lecții din etapele prin care am trecut și noi trebuie să înțelegem ce aduce cu sine o agenda a nesiguranței pe viitor. Întrebarea e dacă avem nevoie de metode suplimentare. Da, avem nevoie. Avem oare resursele pentru aceasta? Da. Lucrăm cu Comitetul Științific pentru a rezolva această problemă. Și aș spune și că lucrăm cu Centrul de Cercetare Comună pentru că ei au o expertiză importantă și de aceea i-am integrat în agenda noastră. Aici pot face o punte și cu ultima întrebare din partea doamnei Panayotov, care m-a întrebat despre principiul de precauție. Da, principiul de precauție este luat foarte în serios de către noi. Este unul din principiile de bază ale politicilor de mediu europene și noi uh, colaborăm pentru a organiza o conferință de schimb de idei în uh, Bruxelles, unde vom încerca tocmai să folosim uh, informațiile și expertiza pe care am obținut-o, așa numitul concept Late Lessons, în 3, la care vom folosi activitatea de bază care s-a depus în domeniu până acum și vom încerca să o plasăm în context. Ce înseamnă în lumina nesiguranței, în lumina uh, uh, orizontului 2020, 2030 și 2050. Aceasta va rămâne deci în centrul agendei noastre pentru cunoștințe. Da, mulțumesc, spune președintele domnului Hans Bräunings pentru răspunsuri, mulțumesc pentru prezență și vă urez mult succes la punerea în aplicare a acestui program de lucru. Și sper să cooperăm bine pe viitor cu Comisia de Mediu, vom avea grijă ca și următoarea comisie să poată să colaboreze bine cu agenția dumneavoastră, pentru că noi suntem la sfârșit de mandat. Vă mulțumesc foarte mult pentru lucrările din ultimele luni. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Alimente noi. James Nicholson este raportor, căruia îi dau cuvântul primul acum. Domnule Nicholson, vă rog. Thank you very much indeed, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe 18 decembrie anul trecut, Comisia a prezentat o listă de propuneri pentru uh, renoirea regulamentului cu privire la alimentele noi. O mare parte din această comisie este conștientă probabil de nevoia de a revizui uh, regulile în domeniul alimentelor noi, care au fost elaborate în martie 2011, în care, uh, din păcate, Consiliul și, Com și Parlamentul nu au putut să ajungă la un acord. S-a intrat în conciliere, dar Probabil că știți că clonarea a fost separată de alimentele noi și a fost prezentată ca un pachet separat după aceea în uh, activitățile din decembrie anul trecut. Noua propunere din partea Comisiei încearcă să preia lucrurile unde le-au lăsat Consiliul și Parlamentul în 2011 și incorporează mai multe activități uh, depuse de către raportori și de raportorii din umbră. Obiectivele la propunerea pentru alimentele noi sunt, după cum uh, înțeleg și eu, este re, uh, înlocuirea sistemului de recunoaștere reciprocă printr-un sistem la nivel european de procedură de autorizare care să fie o procedură de autorizare simplificată pentru alimentele tradiționale Uh, care, de exemplu, sunt folosite în mod sigur în mai multe state membre și uh, crearea, de asemenea, unei liste a Uniunii Europene a alimentelor noi autorizate. Pentru a putea actualiza prevederile actuale, este nevoie de o adaptare la dezvoltările tehnologice. Uniunea Europeană se bazează acum pe o procedură care a fost bună în ceea ce privește uh, evaluările de risc, dar a rămas o sursă de frustrare în ceea ce privește inovarea pentru industria de alimente din Europa. Sper că împreună cu Consiliul să putem crea o, un regulament care să fie nu numai uh, o șansă de a continua lucrările, ci și o inovare importantă pentru industrie din acest domeniu. După cum spuneam, um, consider că astfel de puncte care au fost abordate, de exemplu, în 2011 deja, în procedura de conciliere, nu uh, trebuie să fie continuate, nu înseamnă că trebuie acum să le abandonăm. Propunerea din 2013 este o oportunitate pentru noi de a nuanța propunerea existentă deja pentru ca să nu uh, mai lăsăm nimic nediscutat. Una din încercările pe care le-am stabilit este de a crea un calendar pentru această prevedere până după alegeri. Eu pot să vă spun care este părerea mea optimistă în ceea ce putem obține. Astăzi, de exemplu, avem o primul schimb de opinii și uh, dacă, ar fi, dacă voi fi reales de către oamenii din circumscripția mea, vreau să raportez în iunie și iulie despre ceea ce s-a mai întâmplat. Traducerile se vor face în iulie, vom avea un schimb de opinii în septembrie în comisie, o audiere la jumătatea lui septembrie și termenul pentru depunerea amendamentelor la sfârșitul lui septembrie, votul în comisie în octombrie anul acesta și sperăm după aceea vom trece într-o primă lectură și vom ajunge la un acord în primă lectură. Acesta este o variantă optimistă și cred eu că este ce cel puțin un uh, scop pe care ar trebui să ne-l stabilim. Evaluarea de impact a comisiei pe care a terminat-o în 2008 cu susținerea raportorilor mei din umbră am cer, a fost foarte importantă. Am cerut să se facă un studiu de impact uh, către serviciile Parlamentului pentru ca să fim siguri că se tratează toate elementele de bază și ca să fim siguri că putem continua pe baza studiului de impact din 2008. Și înțeleg din ceea ce s-a hotărât la nivel de coordonatori că vom putea face acest lucru, acest studiu. Mi se pare un lucru foarte pozitiv și vă mulțumesc. Sper ca să putem termina acest studiu în perioada de vacanță electorală a Parlamentului. Cred că această, sper că această propunere să poate să fie o platformă pentru inovare, să reducă sarcina asupra, de pe umerii uh, întreprinzătorilor și să se poată dezvolta mai bine aceste teme. Acest raport se va concentra pe trei aspecte principale. Unul a fost să se stabilească criteriile principale pentru a evalua alimentele noi și elementul de noutate al acestora. Acest element uh, trebuie să fie cel care să fie analizat pe baza regulilor din 1997. Statele membre au avut o abordare uh, pragmatică în ceea ce privește evaluarea și definirea unui aliment nou, dar uh, cred că este nevoie să mai facem anumite clarificări în definiția alimentelor noi pentru a putea să oferim un temei juridic uh, foarte solid. Re, uh, înlocuirea definiției bazate pe consum, pe consum Uh, este un lucru important pentru că momentan este foarte nesigură definiția și aici se face legătura cu prima, primul punct important din definiția mea. Cred că comisia trebuie să dea o definiție mai clară. Trebuie să ne asigurăm că impactul asupra industriei a oricărei aliment nou sau legislație secundară cu privire la alimentele noi să ne asigure faptul că nicio propunere să nu schimbe de fapt baza regulamentului dincolo de ceea ce s-a convenit între Parlament și Consiliu. Rolul statelor membre este important, pentru că foarte multe state membre au o expertiză importantă în domeniul acesta, mai ales în ceea ce privește clasificarea statutului alimentelor noi și oferirea de asistență pentru operatorii în domeniul întreprinorial uh, în domeniul acesta. Este important să folosim și rolul uh, și EFSA pentru procesul de centralizare al acestor informații din statele membre. Aceasta este valabil mai ales în ceea ce privește angajamentul public în domeniul uh, industriei. În concluzie, examinez și posibilitatea de a face o listă de alimente respinse. Această listă trebuie să fie plină de informații importante și uh, în legătură cu alimentele noi, dar și în legătură cu alimentele tradiționale din țările terțe. Această listă trebuie să fie transmisă autorităților și operatorilor din statele membre. Și în concluzie, domnule președinte, cercetări eh, valoroase trebuie să continue în domeniu pentru a putea facilita eh, cercetarea în domeniu pe alimentele noi și pentru a putea face propuneri și sunt foarte curios să aflu părerea colegilor mei. Mulțumesc și acum putem lansa dezbaterea și vom începe cu colegii din partea grupurilor care vor lua, ia cu, lua cuvântul. Doamna Ayuso, vă rog. Pues muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru grupul PPM, iată ne aflăm în fața aceluiași dosar pe care l-am discutat și în 2010, an în care a fost uh, respins acest uh, dosar și asta din cauza alimentelor uh, provenite din animale uh, clonate, care a fost uh, propunere respinsă de Consiliu. Aș vrea să mulțumesc domnului Nicholson pentru că a făcut o prezentare în legătură cu evaluarea de impact necesară și probabil că în luna septembrie vom avea un pas important de făcut în acest sens pentru această legislație. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru acest nou text, care este mult mai clar decât cel dinainte și ține cont de poziția comună care a fost elaborată în 2010. Cred de aceea că gestiunea acestui dosar va fi mai ușoară decât în trecut. Însă sunt îngrijorată pentru că la articolul 1 și asta poate să fie o problemă temporară, zic eu. La articolul 1 se menționează introducerea pe piața animalelor clonate în conformitate cu directiva, etc. și această directivă este în curs, în negociere, nu s-au definit nici raportorii pentru ea și dacă se va adopta acest regulament, atunci ne-am putea găsi într-o situație dificult, dificultoasă pentru noi, pentru că am avea un vid legal în ceea ce privește definiția noilor alimente. Domnul raportor a făcut deja referință la această definiție, este aceeași pe care o aveam și în propunerea anterioară, și anume aliment uh, care nu a fost utilizat uh, într-o măsură importantă înainte de data respectivă, 15 mai 1997. Însă această definiție este ambiguă, se poate interpreta în mai multe feluri și nu oferă certitudine juridică. La capitolul de autorizații se vorbește de factori legitim pertinenți. Și aceasta reprezintă un concept pe care ar trebui să-l definim mai bine. Ar trebui să vedem care sunt acești factori legitim, pertinenți sau, dacă nu putem face, să lăsăm aceasta în mâinile unui eventual act delegat a posteriori sau să găsim o altă soluție. Și deși aici la Parlamentul European nu ne dorim prea mult uh, acte delegate, nici acte de implementare, ceea ce se întâmplă cu astfel de acte e că până la urmă noi adoptăm o legislație și după aceea Comisia o schimbă în mod semnificativ tocmai prin intermediul acestor acte delegate. Așa că nu suntem de acord în principiu cu aceste acte delegate. Sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Nicholson în legătură cu elementele respinse care vin din țări terțe. și pentru că și comisia este prezentă, aș vrea să-i pun două întrebări spre clarificare, care au legătură cu alimentele respinse. În primul rând, care este situația în legătură cu insectele? Eu am primit tot felul de întrebări, mesaje, e mail și așa mai departe și bănuiesc că și raportorul a primit uh, multe cereri în acest sens. În cazul în care se demonstrează, de exemplu, că o insectă are o, un istoric de utilizare alimentară de cel puțin 25 de ani într-o țară terță, atunci această insectă va fi considerată ca un aliment nou sau ar putea fi respinsă din alte motive decât cele care au de-a face cu siguranța alimentară. În al doilea rând, în propunerea Comisiei se vorbește de autorizații generice care nu sunt limitate în timp, dar sunt prevăzute și autorizații individuale pe o perioadă de 5 ani pentru cazurile în care există protecția datelor. Și pentru că autorizațiile Comisiei se referă în special pentru cel care a făcut o solicitare de autorizare comercială, cred că că aceasta ar fi în detrimentul autorizațiilor mai recente față de lista unică care este inclusă în regulamentul nou. Nu știu dacă Comisia ar putea stabili o perioadă de exclusivitate, de exemplu, pentru alimentele autorizate sau notificate uh, în conformitate cu articolele 4, 5 și 7 din regulamentul actual, pentru că acestea să se afle în egalitate de condiții cu alimentele autorizate în conformitate cu noul regulament, care vor avea 5 ani de exclusivitate în cazul în care există o problemă a protecției datelor. Cred că am putea găsi aici o măsură de tranziție pentru astfel de cazuri. În rest, sunt uh, pentru propunerea comisiei. Cred că este foarte important ca regulamentul să se adopte, pentru că aceasta este importantă nu doar pentru consumatori, ci și pentru industrie și pentru procesul de inovare tehnologică. Mulțumesc! Dan. În regulă, acum, în numele liberalilor, care au stabilit deja un raportor din umbră, Corin uh, Lepage și apoi doamna Leotar. Vă rog, știu că este un subiect important, dar vă rog să vă respectați uh, timpul de intervenție, pentru că altfel nu vom mai avea uh, timp să, fi, să finalizăm. Vă rog. Uh, je serai... Da, foarte succint, domnule președinte, spune doamna Lepaj. Cinci comentarii. În primul rând, rolul agențiilor naționale. În propunerea Comisiei, agențiile naționale au dispărut pe de-a întregul. Însă, avem exemple care ne arată că agențiile naționale ar putea avea puncte de vedere diferite, divergente față de cele exprimate de EFSA. Bineînțeles, asta nu înseamnă că punem sub semnul întrebării rolul EFSA, deși și aici ar rămâne un semn de întrebare, dar agențiile naționale au un rol important și ele trebuie reintroduse în text. În al doilea rând, am înțeles că problema clonării nu mai este inclusă în text. Și știm cu toții că pentru a avea o legislație specifică pe tema clonării va fi nevoie de timp, așa că mi-aș dori ca în mod tranzitoriu să se prevadă în acest text că comercializarea animalelor care sunt uh, obiectul clonării să fie supusă unei autorizații. În al treilea rând, temeiul, uh, domeniul de aplicare nu trebuie făcut uh, prin acte de implementare, ci prin acte, de, acte delegate. În legătură cu riscurile, trebuie ca Comisia să țină cont și de acte elemente specifice, cum ar fi, de exemplu, evaluarea de impact și, în special, efectul asupra nanotehnologiilor. Un ultim punct, confidențialitatea informațiilor. Trebuie să ajungă la un mai bun echilibru între protecția industriei și informarea publicului larg. Convenția de la Arhus, vă reamintesc, ne cere ca evaluările de studiu de impact asupra sănătății și asupra mediului trebuie să fie accesibile. E adevărat că datele industriale trebuie să fie confidențiale, dar tot ceea ce este de interes public trebuie să fie accesibil publicului. Iată, domnule președinte, am fost foarte rapidă. Vielen Dank. Last but not least, Katika Leotard. Mulțumesc și nu în ultimul rând, doamna Leotard. Ik wil de rapporteur ook bedanken voor de, voor de bijeenkomst die we al gehad hebben. Dat was uh, zinvol. Uh, ja. uh, Mulțumesc. Aș dori să vă uh, mulțumesc Uh, pentru prezentare. Eu am fost uh, și raportoare din umbră pentru alimentele noi și ultima dată și până la urmă nu am reușit. Și am să vă spun de ce nu am uh, reușit ultima dată, de ce am eșuat. În primul rând, clonarea animalelor pentru alimente, Parlamentul era de, păs- de părere că aceste animale nu trebuie să poată fi clonate și apoi era vorba de importarea Uh, produselor uh, de la animale clonate și de la urmașii uh, animalelor, animalelor clonate. și um, noi nu am putut fi de acord referitor la etichetarea acestora, de fapt. Um, aceste elemente au fost eliminate din propunere, dar acum este vorba de alimente pe baza alimentelor, pe baza animalelor clonate. Un al doilea motiv pentru care negocierile au eșuat și a fost punctul cel mai important, au fost actele delegate. Comisia a propus ca uh, lista alimentelor noi uh, autorizate să fie actualizată prin acte delegate. Parlamentul a fost de părere că exact această listă este cel mai important lucru în această legislație și am dorit să uh, și a dorit să aibă un cuvânt de spus. Vedem că este un subiect uh, important. Sunt foarte multe rapoarte uh, afectate de asta. Uh, și uh, aici Comisia a dorit acte de implementare, dar noi de acte delegate. Ceea ce ne dorim este să fie luată para, uh, în, în considerare părerea Parlamentului și la diferite articole 7, uh, 8 uh, și altele sunt prevăzute din nou acte de implementare. Acest uh, nou regulament ar urma să vină cât se poate de repede, am înțeles asta. Parlamentul a fost de acord cu Consiliul pe alte puncte, deci ar fi fost util să avem acum o propunere care să cuprindă punctele asupra cărora eram de acord cu Consiliul. Și dacă există o problemă cu acte de legate și acte de implementare, Aici uh, uh, ar fi putut fi luate în considerare și uh, pozițiile Parlamentului, dar nu, Comisia este o insulă, nu ține cont de nimic și e păcat, pentru că va mai dura încă 2-3 ani, timp în care vom negocia, vom relua dezbaterile asupra unor puncte în care Consiliul și Parlamentul erau deja de acord. De exemplu, definițiile alimentelor noi, definițiile Uh, alimentelor nano uh, și așa mai departe. Și e păcat. Și apoi s-au schimbat și lucruri la uh, produsele tradiționale din state terțe și aici Parlamentul și Consiliul erau de acord. Și cred că în propunerea actuală a Comisiei, uh, procedura de autorizare poate fi îmbunătățită. Este păcat că nu s-a uh, inclus ceea ce uh, fusese deja obiectul unui acord în uh, negocierile anterioare. Sperăm că la actele delegate și la actele de implementare vom putea cădea la un acord Comisia și Parlamentul, dar nu va fi ușor. François Grostet. François Grostet. Traduction. Mulțumesc, domnule președinte. Nu auzisem pentru că nu aveam interpretare, așa că nu auzisem numele meu. Domnule președinte, iată, avem aici o dezbatere foarte importantă, pentru că, pe de o parte, are legătură cu inovarea și aceasta permite inovarea în acest domeniu al animalelor, însă, pe de altă parte, consumatorii trebuie protejați și trebuie asigurați în ceea ce privește îngrijorările lor. Doamna Lepaj a prezentat deja o chestiune asupra care aș dori să revin. E vorba de legătura cu agențiile naționale. Mi se pare foarte bine să avem o procedură centralizată, însă ar trebui să avem și această legătură cu agențiile la nivel național. Și aș dori să știu dacă există posibilitatea de a recurge la aceste agenții naționale pentru a uh, Um, lămuri anumite divergențe de opinii în legătură cu animalele. Pentru că, în ciuda unei proceduri centralizate, un stat membru ar putea, în mod tranzitoriu, pe baza unor date noi, să restrângă comercializarea unui aliment nou pe teritoriul său dacă consideră că există riscuri pentru consumatori. Există o serie de întrebări care se pun pentru alimente noi sau mai degrabă pentru substanțe care sunt utilizate în țări terțe, care sunt utilizate chiar în domeniul medical, în uh, medicina chinezească, dar care doresc să apară, să se comercializeze și ar putea să se comercializeze pe piața europeană pentru că ar putea beneficia de acest statut de alimente noi. Sunt întrebări la care ar trebui să găsim întrebări. Buceti mulțumesc și acum reprezentantul uh, Comisiei. Bitte. Thank you very much, Mr. Pre mulțumesc, domnule președinte. Numele meu de familie se pronunță Ricci, dar oricum am înțeles foarte bine. Aș vrea, în primul rând, să vă cer scuze în numele directorului meu pentru că a trebuit să participe la altă ședință și n-am putut veni aici. Vreau să răspund însă comentariilor pozitive care s-au făcut aici în sală. Obiectivul propunerii noastre este aceea de a oferi o platformă de inovare în Europa, în special pentru IMM-uri, care joacă un rol deosebit de important în sectorul alimentar. Însă aceasta nu trebuie să se facă Uh, în detrimentul siguranței alimentare și tocmai de aceea regulamentul trebuie îmbunătățit. El actualizează procedura de autorizare, introduce o procedură de aprobare mai rapidă și, și mai important, menține implicarea statelor membre, aceasta în primul rând pentru ca acestea să fie informate în legătură cu toate cererile care ne parvin, în al doilea rând, pentru că statele membre se implică în continuare în procedura de autorizare prin procedura de comitologie și sunt uh, implicate și în sistemul de autorizare al EFSA, bineînțeles cu această chestiune separată a agențiilor naționale la care voi reveni, și în cazul alimentelor tradiționale dacă există țări terțe care doresc să comercializeze alimente tradiționale pe piața noastră, dacă niciun stat membru și dacă nici EFSA nu uh, prezintă obiecții, atunci acest lucru se poate face. Deci obiectivul nostru nu este să excludem agențiile naționale, ci să implementăm un sistem eficient, în primul rând, tocmai de dragul inovării și al siguranței. Referitor la clonare, așa cum a arătat și raportorul și alți membri din sală, noi am exclus problema clonării pentru că vom avea un pachet separat pentru aceasta și acesta va fi negociat în mod separat. Bineînțeles, e probabil sau posibil ca această propunere referitoare la clonare să nu fie adoptată destul de rapid față de cealaltă propunere pe care o avem, și aștept, așteptând această directivă pentru clonare, ne-am putea gândi la o măsură tranzitorie care să permită comercializarea pe piața acestor animale clonate, astfel încât să nu existe un vid legislativ, așa cum s-a spus aici. Referitor la perioada de tranziție, avem aici câteva dispoziții care asigură o trecere ușoară de la regulamentul anterior la cel nou. Însă este important să ne dăm seama de faptul că chiar dacă în ziua de astăzi avem autorizații individuale, ele sunt doar într-o anumită măsură individuale, pentru că există și o altă procedură tehnocratică care vine după aceea. Deci după o autorizație individuală pentru o anumită companie sau operator, orice altă companie care dorește să comercializeze acea substanță trebuie să facă o cerere de autorizație pentru substanță echivalentă. Deci, uh, sistemul este diferit în această propunere nouă, pentru că aici noi spunem că dacă o companie a dezvoltat uh, date inovatoare din punct de vedere științific și este în stare să producă alimente noi, oferim posibilitatea acestei companii să comercializeze acest produs pe o perioadă de 5 ani și aceasta doar pentru acea companie, cu excepția cazului în care această companie permite altor operatori sau altor companii să o facă. Deci suntem foarte atenți și prudenți la felul în care organizăm din punct de vedere practic această tranziție. Însă există măsuri incluse în text care ar trebui să ne permită acest lucru. Alimentele care vin din țările terțe, acestea au rămas în propunerea noastră, în textul actual. Noi permitem produselor tradiționale care vin din domeniul agriculturii să beneficieze de pe urma sistemului de notificare atunci când se permite ele sunt trecute pe o listă la nivelul Uniunii, iar diferența față de textul la care ajunsesem în cadrul conciliere este că pentru o mai mare claritate și o mai bună înțelegere, de data aceasta introducem o listă unică cu alimente autorizate și aceste autorizații ar putea fi clasificate în trei categorii. În primul rând, atunci când există o cerere, deci prezinți cererea și alimentul este trecut pe listă. Există atunci o perioadă de timp limitată și termenul este trecut și el pe lista respectivă și autorizația se primește pe baza unei notificări și se specifică, e vorba de o notificare. Însă avem o singură listă, deci dacă un operator în acest domeniu dorește să intre pe piață cu o autorizație generică, atunci va fi mult mai ușor pentru ei să facă referință la o listă unică decât să analizeze tot felul de informații separate. Referitor la chestiunea atât de importantă a definiției. Această definiție este rezultatul muncii de conciliere, unde ajunsesem la un acord spre a avea o definiție care are legătură cu regulamentul din 1997 și nivelul semnificativ de consum. Există aici o serie de exemple, dar lista nu era una exhaustivă. Categoriile existente sub incidența regulamentului actual sunt uneori înșelătoare. Avem exemple foarte interesante, cum ar fi cazul insectelor, unde avem uh, dezbateri în legătură cu ce categorie ar fi de referință pentru ele și obiectivul uh, legiuitorilor la acel moment era acela de a stabili că dacă insectele sau alte alimente nu fuseseră alimente de consum o perioadă semnificativă de timp, atunci ele trebuiau supuse regulamentului pentru alimente noi. Această listă însă n-ar trebui să reprezintă un obstacol sau uh, o piedică în calea inovării, ci un element mai degrabă de conotație pozitivă. Lista ar permite companiilor să câștige încrederea consumatorilor, ar permite autorităților publice să asigure la nivel național că alimentele uh, care n-au fost consumate în Europa înainte sunt într-adevăr sigure și pot fi comercializate în condiții de siguranță pe piața internă. Și cred că cu aceasta am răspuns tuturor întrebărilor. Bineînțeles, există problema mai delicată a actelor de implementare sau actelor delegate și articolele care se referă la actele delegate corespund, din punctul nostru de vedere, criteriilor din legislațiile de referință pe această temă și actele de implementare se referă la chestiuni care nu sunt esențiale, care sunt prevăzute în regulament. Cred că acum am acoperit uh, toate întrebările care au fost puse și aș mulțumi încă o dată raportorului și membrilor Parlamentului pentru întrebările atât de interesante, pentru munca lor activă și sperăm să avem un acord în prima lectură. Oricum vom lucra în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Raportorul mai dorește să spună ceva la final? <clears throat> Thank you, Chair. Uh, there will be very... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, foarte succint, pentru că știu că avem probleme cu timpul. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit aici, în special raportorilor din umbră, au făcut comentarii foarte interesante și voi ține cont de ele pe măsură ce vom înainta în lucrările noastre. E clar, de asemenea, că există anumite domenii de îngrijorare și s-ar putea să avem și dezacorduri, poate reamintindu-ne de ce s-a întâmplat în trecut. Însă sper să facem față și îngrijorărilor manifestate de doamna Ayuso în legătură cu actele delegate. Nici mie nu-mi plac prea mult, dar va fi greu să depășim acest obstacol. Poate că uh, nu numai la acest raport și la alte rapoarte avem aceeași problemă. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor pentru contribuția lor și sper să avem succes până înainte de terminarea acestui an. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Nicholson. Cu acest am încheiat această dezbatere și după alegeri vom mai uh, discuta acest uh, subiect. Bun. Cu aceasta ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru această dimineață, și anume punctul 7. Este vorba de înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei de comercializare a certificatelor de emisii. Raportoare Sofie Oconi. Având în vedere că nu mai avem foarte mult timp, am să îi rog pe toți să fie cât mai succinți, astfel încât să aibă timp toată lumea să se exprime și uh, să aibă timp și comisia să reacționeze. Doamna Ocăni. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mă urc în tren la 13 și 13, deși eu sunt foarte îngrijorată de timpul pe care îl avem la dispoziție. Dragi colegi, astăzi lansăm o nouă etapă a reflexiei cu privire la noua politică uh, europeană în domeniul climei și energiei. După o activitate foarte importantă pe care am realizat-o pe raportul Delvo Simanski cu privire la obiectivele energie-climă pentru 2030, care continuă această activitate, începem acum activitatea pe textul legislativ uh, din 22 ianuarie, adică rezerva de stabilitate pentru uh, piața aferentă schemei UE de comercializare Uh, de uh, emisii. Aceasta este o piatră de temelie a politicii europene și sper că putem să găsim o soluție pentru a stabiliza această piață. Cred că cu toții trebuie să ținem cont de un element fundamental. Piața europeană a carbonului este o piață artificială care a fost creată pentru motive politice, deci trebuie să definim din punct de vedere politic condițiile prin care să funcționeze aceasta într-o manieră durabilă. Într-un fel, crearea pieței europene a carbonului este similară cu instaurarea uh, parcării cu plată în anumite comune. O activitate care până atunci fusese rentabilă și gratuită de exemplu, staționarea mașinii sau uh, emisia de, efect, de gaze cu efect de seră în alt caz. Acum însă această activitate devine uh, plătitoare pentru ca să se limiteze impactul negativ. În ambele cazuri însă e vorba de o decizie politică care creează o piață artificială într-un fel specificitatea staționării cu plată este că e vorba de o piață care este blocată, saturată și prețul nu fluctuează. Însă piața europeană a carbonului are ca specificitate faptul că oferta de cote este stabilită la nivel politic pe un cadru plurianual, iar cererea de cote depinde de situația economică și de investițiile care au fost realizate pentru, re, pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Această piață se confruntă astăzi cu un preț extrem de scăzut și cu o lipsă de transparență, ceea ce creează o mare problemă, pentru că investițiile sunt de multe ori planificate pe termen lung, chiar pe termen foarte lung, de exemplu în domeniul energetic și aici, de exemplu, backloading-ul este cadrul energie-climă pentru 2030, um, deci acestea aduc un răspuns prea parțial acestei problematici. Această piață se confruntă cu un risc de volatilitate pentru că există o cerere de cote care fluctuează în fața unei oferte care este stabilă, dar se confruntă această piață cu o problemă de tranziție între faza 3 și 4 pentru că ar exista riscul să cadă în cotele disponibile între 2000 uh, și 2021. Inițiativa legislativă prezentată de către Comisia Europeană încearcă să răspundă la aceste două dificultăți. Se propune, pe de o parte, rezerva de stabilitate a pieței, crearea unei rezerve de stabilitate care să funcționeze în ambele sensuri, adică care să limiteze fluctuațiile în sus și în jos, aceasta, bineînțeles, începând cu 2021, și să sugereze um, punerea în aplicare a unei tranziții echilibrate între diferitele faze, adică o mai bună nivelare a cotelor uh, la, pe piața 2020, 2021 și 2022. Eu salut această propunere și cred că avem nevoie de o dezbatere și o reflecție profundă, fără emoții, pe acest subiect. Pentru mine un lucru este foarte sigur. Avem nevoie de un mecanism de reglementare a pieței europene a carbonului. Cu toate acestea, există mai multe întrebări la care nu avem încă răspuns și m-ar bucura să aud care este părerea dumneavoastră pe această temă. Forma pe care trebuie să o ia acest regulament este, are mai multe variante. Un este o tematizare a excedentelor sau a lipsei cotelor, crearea unei bănci europene a cotelor, a doua variantă, sub forma unei autorități independente. Și, bineînțeles, și orice altă idee este binevenită în stadiul actual. O întrebare care este legată direct de această problemă este dacă trebuie evitat sau asigurat controlul public al acestui mecanism instaurat. O altă întrebare la care trebuie să răspundem, un astfel de mecanism trebuie să funcționeze pe o bază anuală, aceasta este soluția bună sau nu? Alimentarea rezervei uh, anului respectiv, în, uh, an, anului N plus 1, deci sau uh, pe ani, pe an N plus 1, bazându-ne pe anul N minus 1, aceasta oare nu este o variantă cam lentă și puțin flexibilă? Cum putem să evităm ca acest mecanism să nu se transforme într-o uzină de gaz, de exemplu? Înainte să purtăm o discuție pe detaliile foarte precise de punere în aplicare a mecanismului de stabilitate, cred că este esențial să putem să avem un schimb de opinii despre obiectivele fundamentale pe care trebuie să le atingem cu această nouă legislație. Mie personal mi se pare că ar trebui să asigurăm stabilitatea juridică, este foarte important pentru întreprinderile noastre în a treia perioadă, ceea ce nu înseamnă că nu putem să ne gândim la un mecanism de tranziție pentru sfârșitul acestei perioade. Se pare însă că trebuie să asigurăm în același timp eficacitatea, lizibilitatea acestui mecanism, uh, confirmând însă piața carbonului ca piatră de temelie a pieței europene. În final, vreau să vă spun că obiectivul este să încercăm să purtăm discuția inversă decât cea de pe backloading, să avem o discuție rațională, fără pasiuni, care să înceapă chiar de acum și care să permită fiecăruia să-și exprime părerea și să um, permite tuturor să, să vadă care este cea mai bună soluție, astfel încât piața carbonului european să fie stabilă, să fie durabilă și să fie în același timp uh, în slujba idealului de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Bineînțeles că nu putem să tergiversăm prea mult aceste discuții înainte de alegerile europene, dar aceasta este o ocazie pentru o primă dezbatere, o reflexie apoi timp de mai multe luni cât timp vom avea discuția și sper că uh, timp și după aceea sper ca la întoarcere să putem să discutăm uh, despre variantele posibile. Mă bucur să ascult uh, părerea dumneavoastră. Doamnă Ocuni, eu am fost raportor pe backloading și comisia mă tot întreba până când se termină subiectul. Acesta era în 2012, mă întreba dacă până la Crăciun se poate termina. Eu am întrebam în care an de Crăciun. Sper ca dumneavoastră să vă meargă mai bine, să avansați mai bine în orice caz trebuie să facem ceva pentru a accelera. În această după amiază trebuie să luăm o discuție foarte importantă în legătură cu certificatele pentru sistemul de comercializare, că vrem sau nu. Avem din fericire un vot și vom putea să mai decidem pe baza acestui vot. Fiind dat că suntem la acest subiect, îi dau cuvântul lui Peter Lize acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o sprijin pe Sofie Oconi în abordarea deschisă, um, dar constructivă. Um, această problemă ne, ne preocupă de mai mult timp. În continuare avem prea multe certificate și dacă vrem să fim credibili față de cei care investesc în domeniul uh, tehnologiilor prietenoase cu mediul, dacă vrem să transmitem un mesaj înspre exterior față de uh, restul lumii că suntem serioși, uh, dacă vrem să evităm ca statele membre să folosească soluții um, complicate și costisitoare, atunci consider că trebuie să analizăm această propunere în mod constructiv și să facem propuneri. Am o întrebare către comisie. S-a vorbit despre critici um, critici au, au spus că propunerea nu va rezolva um, problema pentru că avem un excedent care va rămâne și după 2020 în sistem. Și s-a spus că dacă uh, comisia se impune cu 40% până în 2030, atunci uh, Până la urmă, de fapt, această țintă este numai de 33%. Eu nu cred, uh, pentru că politica climatică nu se referă numai, nu, nu este constituită numai de cotele de emisii, ci avem și așa numitul effort sharing și chiar și numai de aceea calculul nu poate să fie uh, bun. Dar uh, aș dori să rog Comisia să verifice acest argument și să ne spună dacă este corect faptul că, într-adevăr, um, certificatele vor rămâne pe piață și după 2020 sau, că, sau dacă această situație s-ar îmbunătăți prin această propunere. Mulțumesc, Bas Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte și doamnei raportor, pentru introducere pe care, și pentru discuția pe care o vom avea după alegeri. În ceea ce privește rezerva trebuie să vă spun că noi verzii suntem dezamăgiți că Comisia a venit cu această propunere numai în acest sens. Avem o, unele probleme fundamentale cu ETS, sistemul de comercializare a cotelor, și toată lumea vorbea despre acest faimos backloading cu care urma să câștigăm puțin timp, care a devenit din ce în ce mai puțin. Uh, Uh, și spuneau, bun, să adoptăm uh, backloading-ul și apoi să, discută, să ducem o dezbatere reală referitoare la ETS. Dar până acum am primit numai asta ca propunere de la Comisie și sper că Comisia ne va spune că sunt mai multe uh, propuneri în lucru care ar constitui o reală reformă. Ei bine, este, această propunere este un exemplu clasic de prea puțin, prea târziu. Uh, prea târziu. Dacă ne uităm la evaluarea impactului efectuată de uh, comisie și de cele mai multe ori aceste evaluări sunt folosite pentru propuneri, E bine, noi am vrea să folosim această evaluare. E bine, dacă există un surplus de unități, de 2 miliarde la ora actuală, de unități alocate, și vor crește până în 2020 la 2,6 miliarde de surplus de unități alocate, este o, o sumă atât de mare încât dacă ne uităm la scenariul de referință, până în uh, 2028, uh, oricum vom avea 2,1 surplus. Deci, bineînțeles, această rezervă de stabilitate ar putea ajuta, dar puțin, nu suficient. Ne-am așteptat la mai mult din partea Comisiei. Apoi, în ceea ce privește discuția privind această rezervă, evident, uh, Punctul cel mai controversat va fi care vor fi regulile referitoare la cum intră aceste unități în rezervă și cum ies. Și din punctul meu de vedere, întrebarea ar fi de ce propunerea Comisiei uh, vizează mm, un început, început cu 2021? Avem un surplus enorm acum, de ce nu începem imediat? De ce așteptăm din nou atât de mulți ani înainte să începem să facem ceva în această privință? Și apoi, în ceea ce privește regulile, Comisia propune 12% um, anual. Este o cifră ciudată. De ce 12%? Putem să ne gândim și la 12,3%, de exemplu, sau orice altceva. Cred că trebuie să avem, să fim mai clari uh, și să, ac să acționăm mai repede cu siguranță să mergem cel puțin la 15%. Și apoi, pentru eliberarea uh, unităților, aș propune să folosiți același procentaj al unităților în circulație. Deci 15% în circulație să fie reintroduse în circulație. Eu cred că uh, pragul ar trebui să fie sub 300 de milioane și nu sub 400 de milioane. Dar înainte să intrăm cu aceste, în aceste discuții referitoare la detaliile concrete, este foarte important să știm la ce fel de măsuri suplimentare ne putem aștepta. Pentru că, din punctul nostru de vedere, e foarte important să existe și o eliminare permanentă uh, a acelor 900 de milioane de uh, unități uh, din backloading pentru a ne asigura că ele nu reintră în circulație. Deci uh, vom discuta aceste uh, reguli dar avem nevoie uh, de claritate uh, înainte referitoare la aceste uh, cote care ar trebui să fie eliminate, pentru că numai astfel putem stabili regulile următoare. Și un ultim element, vă rog, fiți mai ambițioși. Mulțumesc, Bas Eichhout, Chris Davis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să prezidez o reuniune la 12.30, deci probabil va trebui să plec înainte să aud răspunsul. Îi mulțumesc uh, lui Sofio Căni pentru introducere. Bun. Uh, ca mecanism de reglementare pentru ca sistemul ETS să funcționeze și să rezolvăm unele din probleme din trecut, da, foarte bine. Cine poate obiecta? Însă, știm că de fiecare dată când vine ceva în Parlament referitor la ETS și mă, mă aștept ca situația să nu se schimbe în viitor, de fiecare dată când se discută despre ETS, uh, avem probleme politice și mă gândesc că vom avea la fel de multe probleme politice pe acest subiect cum am avut la backloading. Obiectivul sistemului de comercializare de cote este să ne asigurăm că există o reducere a emisiilor de 1, 7% pe an. Foarte bine. Dar în documentul introdus în acest mecanism, Comisia subliniază că elementul prețului este foarte important. Prețul uh, pe carbon este foarte important pentru a stimula investițiile uh, cu un consum redus de carbon sau cu emisii reduse de carbon, mă scuzați. Și sunt de acord cu asta. Cum altfel să stimulăm sectorul privat să investească în aceste domenii fără să fie nevoie de subvenții de un tip sau altul? Dar în momentul în care, încep să vorbești despre preț și efectul acestuia, uh, atunci uh, lucrurile o iau razna, uh, totul se duce de râpă. Acum, cât e prețul acum? 6 uh, euro și jumătate pe tona de carbon? Acest mecanism în 2020 ar putea ridica prețul uh, tonei de carbon cu poate 30%. Deci vă puteți închipui că vor exista, vor, va exista un lobby din partea industriei, cu toate că vorbim despre ce se va întâmpla în 10 ani, în, în, în, în timp în care situația economică se va schimba, deci va crește prețul carbonului în 30%, uh, industria se va opune cum va putea. Deci dacă tot trebuie să ducem această luptă de, și o, dacă tot trebuie să ducem această ceartă, de ce să nu ne certăm într-adevăr? De ce să nu ducem o luptă adevărată? Trebuie să consolidăm instrumentele principale care stau la inima politicilor uh, Uniunii Europene în acest sens de ce prevedem din nou 2020 uh, ca dată de început? De ce nu prevedem 2017, uh, când ar fi cel mai devreme? Ce facem referitor la propunerile uh, de transferare a unităților din backloading? După cum spuneam, dacă tot trebuie să ducem o luptă despre politica viitoare a, în domeniul climatic al Uniunii Europene, poate că ar trebui să ducem uh, o luptă adevărată pe elementele importante și nu doar să uh, facem mici uh, schimbări la sistem, care poate sunt utile, dar de fapt nu abordează elementele esențiale, fundamentale, de cum putem stimula investițiile într-un domeniu, în, într-un sector cu emisii reduse. Mulțumesc, François Grostet. Si, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, explicațiile date de către colega noastră, doamna Oconi, și pe total putem spune că Comisia Europeană ne propune pentru a garanta previzibilitatea pentru perioada 2021-2030 să creeze o rezervă de stabilitate a pieței care să fie concepută ca un mecanism care să se bazeze pe obiective, pe reguli, pe baza căruia volumurile care trebuie să fie scoase la licitație vor fi determinate conform unor condiții care trebuie gestionate atunci, se va trece prin uh, procese legislative pentru a stabili uh, procentul de cote, ceea ce mă deranjează destul de tare. Această rezervă de stabilitate a pieței are deci ca funcție declanșarea unei ajustări a volumei, volumului anual de cote care trebuie fie scos la licitații în momentul în care numărul de cote uh, va ieși dintr-un anumit prag stabilit dinainte. Aș vrea să mergem într-adevăr înainte în acest dosar și cred că toată lumea dorește același lucru, dar ne-am stabilit deja obiective destul de ambițioase, reducerea emisiilor pentru orizontul 2030 și uh, trebuie să amintim Comisiei Europene că nu trebuie să uite însă aspectul de competitivitate atunci când își definește politicile energetice. Eforturile de reducere a emisiilor pe care le-am uh, cunoscut în 2008-2010, mm, au fost mult mai mici aceste eforturi decât ceea ce va trebui să facem pentru perioada 2020-2030. De ce? Pentru că ceea ce era foarte simplu de făcut în calitate de ca și progrese până acum s-a făcut deja, dar eforturile pe care va trebui să le facem pe viitor vor fi mult mai dificile deci vor fi mult mai costisitoare. Așadar, mecanismul de stabilitate, așa cum a fost el propus până acum, pare să fi fost gândit pentru a pune în rezervă anumite cote mai mult decât pentru a garanta o stabilitate a prețurilor. Deci, cred că trebuie să nu, încercăm să nu punem în dificultate industria man, uh, manufacturii și trebuie să încercăm să nu depindem atât de puternic de uh, energie în aceste sectoare. Serviciile acestea de aceea trebuie să fie mult mai vizibile pe termen lung și nu trebuie să uh, suporte singure costurile decarbonizării economiei europene. Vreau să vă amintesc că economia europeană și-a stabilit obiective ambițioase cu care suntem de acord, dar nu reprezintă decât 11% din emisiile mondiale și de aceea mă bucur de decizia de stabilizare a criteriilor pentru revizuirea listei uh, sectoarelor care sunt expuse mm, de localizării carbonului, pentru că este un element care, într-adevăr, mi se pare pertinent. Vreau să fac această, acest comentariu care îmi exprimă totuși în același timp o rezervă, pentru că să știm că ne angajăm acum pe o cale care s-ar putea să fie foarte dificil de gestionat pentru economia europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Hibner are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte mulți dintre colegii mei au menționat faptul că ETS-ul este un sistem care funcționează și ar fi trebuit să funcționeze foarte bine. Backloading-ul trebuia să aducă stabilitatea prețurilor, deci aproape că trebuia să ajungem în paradis foarte repede. Propunerea pe care o avem acum duce la faptul că aceste certificate nu vor putea să reapară pe piață. Aceasta este o propunere artificială, nu îi se dă nicio garanție și nicio stabilitate juridică. Deci, noi creăm dreptul pentru uh, întreprinderile europene, dar cum arată acest temei juridic dacă după aceea le schimbăm după câteva luni aceste reguli? Și cum vor arăta prețurile la, pentru un certificat, de exemplu, dacă nu avem nicio garanție. Dacă vorbim de faptul că vrem să schimbăm uh, și să salvăm clima, astăzi uh, trebuie să ne gândim cum să aibă loc acest lucru, pentru că ideile pe care le vedem acum nu sunt neapărat foarte raționale. Mulțumesc, într-adevăr, se spune foarte des că nu avem voie să intervenim, spune președintele, dar totuși noi trebuie să intervenim pe toate piețele, pentru că asta este ceea ce facem de fapt tot timpul intervenim pe piețele europene și nu înțeleg de ce pe schema de comercializare a cotelor nu avem voie să intervenim. Propunerea merită, într-adevăr, analizată, mi se pare foarte interesată. Există o propunere interesantă, o propunere din Marea Britanie, care de obicei nu este neapărat de părerea mea în ceea ce privește clima, dar cred că trebuie introduse limite minime de preț. Am putea să preluăm acest lucru din experiența britanică și am putea introduce, de ce nu, această posibilitate, pentru că știu că pe 1 aprilie există un, preț, un premiu în uh, Marea Britanie pentru low carbon și cred că ar fi bine, poate, să organizăm și noi așa ceva, uh, stabilind, de exemplu, un preț maxim și un preț minim, astfel încât întreprinderile să poată să se descurce mai bine. Să știe toată lumea care este marja în care poate să se miște între mic și mare. Și după aceea ne apropiem, într-adevăr, uh, doamnă Hibner, de paradis, cum a spus dumneavoastră. În ceea ce privește backloading-ul, uh, din nou a fost foarte clar de la început că nu facem decât să ne cumpărăm timp. Deci, poate că atunci când se va constitui noul Parlament, ar fi bine să discutăm din nou de acest lucru, să vedem ce ne spune doamna Slingberg de la Comisie sau doamna Gardini. Foarte scurt, vă rog, pentru că am depășit deja. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că când colegile mele Grostet și Iolanda Hübner au um, exprimat deja gândirea mea până acum. Pe mine mă îngrijorează această Europa care avansează propuneri întotdeauna care nu fac decât să îngreuneze excesiv tot, tot sectorul productiv. Dacă noi pentru 2020 avem acest obiectiv de creștere a PIB-ului din sectorul manufacturier, care astăzi este pe la 14% din PIB, pentru a-l aduce până la 20% din PIB, cred că aceasta este cea mai proastă variantă pentru a începe să urmărim acest obiectiv. Deci cred că în momentul de față din noi trebuie să stabilim aceasta ca o prioritate. Suntem acum martorii unui continent care se deșertifică și, deci, drept consecință, în foarte multe cetățeni participarea la voturile, votul pentru alegerile europene va fi absolut uh, la 20%, un minim, un ma- maxim 30% și sub 20% ar fi un dezastru, într-adevăr. Cred că, în orice caz, aceste procente de participare la urne uh, ale cetățenilor vor fi o condamnare definitivă a unei Europe care nu dorește să schimbe cursul pe care merge. O Europa care merge către zid, o Europa care crede că este prima pe listă și în același timp nu face nimic pentru economie. Este un dezastru pentru economie și pentru ceri, țările care acționează în acest domeniu industrial. Sigur că Marea Britania și City-ul din uh, Londra vorbește despre chestiuni care de multe ori uh, uh sunt deja cunosc, au fost povestite deja de 20 de ani cetățenilor care râdeau uh, deja de atunci. Dacă noi vorbim de economie, de întreprindere și de a, fi a activ în domeniul manufacturii, de exemplu. Vorbim de prețuri minime și vorbim de fapt de prețuri, apoi de pietele financiare. Vă dați seama că nu mai suntem pe aceeași lungime de undă, deci eu v-aș ruga să vă regândiți la această propunere. Suntem doar la început. Am putea să încercăm să ne gândim mult mai profund la ceea ce se întâmplă, pentru că nu putem să ne gândim compartimentat. De fiecare dată când vorbim de întreprinderi, de IMM-uri, spunem că acesta este și raspinării al continentului nostru și că trebuie să o ajutăm să crească, numai că acest 20% din PIB care să vină din domeniul manufacturier, dacă noi ne stabilim astfel politicile de mediu care sunt o prioritate și suntem conștienți de acest lucru, cum o să unde o să ajungem înseamnă că noi, dacă abordăm așa lucrurile, nu vom reuși să ne atingem obiectivul care este esențial pentru a crea locuri de muncă și pentru bunăstarea cetățenilor noștri care suferă din cauza delocalizărilor de întreprinderi, pierderii de competitivitate și pierderii de locuri de muncă. Deci se tre- trebuie o conjugare între mediu și locuri de muncă, dar cred că această abordare este greșită. Trebuie să deschidem o reflexiune, o reflexie mai amplă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gardini. Comisia are cuvântul acum. Doamna Slimberg. Mr. Chairman, um... Mulțumesc, domnule președinte. Deși mai avem doar puțin timp la dispoziție, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și Comisiei Envi și Parlamentului pentru implementarea foarte rapidă a backloading-ului, pentru că asta ne-a permis să începem implementarea încă de săptămâna trecută. Așa că, iată, câștigăm uh, experiență în ceea ce privește impactul acestei măsuri. Faptul că am reușit să încheiem această dezbatere ne-a permis să începem discuțiile la stru măsurile structurale pe care le-am prezentat acum și aceasta se include în dezbaterea mai lungă și în rezoluția pe care ați avut-o asupra cadrului strategic pentru climă și energie în 2013. Aici includem și alte măsuri posibile de ajustare, dacă ajungem la acea reducere de 40% pentru 2030, aceasta va rezolva dezechilibrul care există la ora actuală în domeniul ETS. Cu toate acestea, măsura nu este suficientă, deci uh, măsura pentru 2030 și evaluarea de impact pe care am făcut-o noi ne arată acest lucru. Tocmai din acest motiv și aceasta este o urmare a dezbaterilor pe care le-am avut-o, iată deci de ce Comisia a prezentat acest proiect legislativ la uh, care am început discuțiile la Consiliu și, bineînțeles, și Parlamentul va dezbate această temă rapid în următoarea parte a anului. Am avut deja multe consultări, o consultare a părților interesate, am analizat opțiunile existente și Comisia a pus în balanță toate elementele care ne-au fost prezentate. Unul din principalele elemente pe care le doream să le introducem era aceea de a avea o certitudine de reglementare în perioada de tranziție către 2030 și posibilitatea de participare în ETS înainte de a face schimbări și înainte de implementarea acestor schimbări. Tocmai de aceea am propus uh, introducerea lor doar începând cu 2021 și cu toate acestea doamna Oconi a arătat că această prevedere se referă și la reintroducerea în, uh, la sfârșitul etapei a treia a backloading-ului. Însă Comisia dorea să lasă lucrurile cât mai clare cu putință pentru etapa a treia și asta se referă și la problema beneficiilor, așa cum arăta doamna Grostet în comunicarea referitoare la cadrul pe 2030, am arătat că vom folosi aceeași listă care era utilizată pentru fuga de carbon, deci doream încă o dată certitudine juridică pentru etapa a treia. De ce n-am utilizat alte opțiuni care au fost și ele analizate cu partenerii noștri, cum ar fi, de exemplu, o bancă de carbon sau cea legată de prețuri? S-a văzut în dezbaterile și în consultările pe care le-am avut că părțile implicate doreau să existe o foarte mare discreție. Același lucru a revenit și în dezbaterea referitoare la backloading și în procesul de codecizie s-au dat multe informații și operatorii doresc ca măsurile să fie cât mai previzibile cu putință. Iar orice fel de bancă de carbon ar trebui să aibă un mandat foarte clar care trebuie definit, ar exista o capacitate discreționară a acestei bănci, deci iată și aici operatorii implicați nu erau atât de interesați. Prețul fluctuant și aici trebuie să ținem cont de faptul că e vorba de un mecanism economic, un mecanism de piață, așa cum ați arătat și dumneavoastră. Noi intervenim pe piață, însă, pe de altă parte, dacă dorim să fixăm un preț sau să-l plafonăm, atunci trebuie să oferim o mai mare flexibilitate pe această piață. Și am văzut în felul în care a funcționat ETS-ul, chiar și în timpul crizei, e normal ca acest sistem să se adapteze în funcție de situația economică. Dacă există o reducere a activității economice, înseamnă că există mai mică cerere, deci se reduce prețul. Iată și acest element a fost considerat de operatori ca fiind un avantaj să existe fluctuație și dacă am fi avut uh, un preț uh, fix la momentul acela, costul care ar fi reprezentat o povară pentru industrie, pentru operatori, ar fi fost uh, mult mai mare. Deci uh, faptul că prețul a fluctuat a fost un element pozitiv și apreciat ca atare de către toți cei intervievați. S-a vorbit și despre o adevărată reformă Există și alte elemente care trebuie analizate după 2020 și, bineînțeles, aceasta face parte din dezbaterea mai largă Orizont 2030 Chiar și pentru 2030 nu e vorba aici doar de uh, sistemul de emisii. Există deja un obiectiv care a fost propus de Comisie pentru 2030. Aceasta trebuie să, să se traducă și în sectoare care nu sunt acoperite de ETS și asta cred că răspunde întrebării puse de domnul uh, Lize, acel surplus uh, de 40% sau 33%. Deci există sectoare de activitate care nu sunt acoperite de acest sistem și cu surplusul care ar rămâne de fapt, nu s-ar vorbi de 40%, ci de 33%, dar acesta este un argument uh, doar teoretic. Vorbim aici de acțiuni sau neacțiuni în domeniul ETS, deci noi nu considerăm că acesta ar fi un argument prea realist. Celelalte schimbări propuse pentru ETS, acestea vor veni în cadrul dezbaterilor în cadrul 2030 și asta ce înseamnă pentru noi că putem trece mai departe la această propunere care reprezintă mai degrabă o schimbare de design, să-i spunem așa, măsuri care să nu le regretăm mai târziu. Uh, e vorba de design, uh, nu realizează o plafonare, uh, realizează obiective pentru reducerea emisiilor și vom reveni la ele în contextul 2030. Bineînțeles, acestea vor fi discutate la nivelul șefilor de stat și de guverne și ele trebuie să se traducă în propuneri legislative. După cum spuneam, această propunere este una care nu trebuie să fie regretabilă de nicio parte. Vom rediscuta competitivitate și alte elemente de după 2020, însă între timp suntem foarte mulțumiți cu aceste dezbateri pe care le avem pentru a discuta detaliile în legătură cu propunerea noastră, limitele stabilite și așa mai departe. Nu vreau să Revin aici la dezbaterea în legătură cu de ce am ales o cifră sau alta, de ce am ales anumite praguri sau nu. Mulțumesc, domnule președinte. Ende? Mulțumesc și am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri pentru ziua de azi, pentru dimineață. Colega care trebuie să ia trenul îi urmăm numai bine. Mergeți repede să-l prindeți. Și am ajuns deci la sfârșitul dezbaterii. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și comisiei pentru că, într-adevăr, a fost destul de greu și va fi greu și pe viitor. Mă bucur însă de ceea ce urmează. Ne vedem la ora 15 pentru vot. Vă urez uh, numai bine și o pauză de prânz. Mulțumesc și pentru răbdarea interpreților.